Okay, thank you, gentlemen of the press. Mulțumesc reprezentanților presei pentru că trebuie să începem. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Uresc, urez bun venit uh, domnului comisar numit Karel de Gucht la această audiere parlamentară. Doresc să subliniez importanța acestei proceduri. Trebuie să subliniez faptul că este un moment crucial în numirea Comisiei Europene care va fi în serviciul cetățenilor europeni în următorii cinci ani. Audierile sunt foarte importante pentru că reprezintă controlul democratic al Parlamentului European asupra ramurii executive ale Uniunii Europene. Importanța acestei audieri uh, a crescut uh, datorită faptului că Tratatul de la Lisabona a dat Parlamentului și acestei comisii mai multe responsabilități uh, în politica comercială a Uniunii Europene și Parlamentul trebuie să fie informat în legătură cu tot ce poate să se aștepte din partea viitorului comisar pentru comerț înainte de a vota colegiul de comisari în următoarele săptămâni. Odată cu puterile de colegislator oferite Parlamentului European, Tratatul de la Lisabona uh, Uh, oferă Parlamentului European uh, mai multe prerogative în politica comercială. Este un uh, fapt care ne bucură și în numele membrilor acestei comisii pot să vă spun că așteptăm cu nerăbdare să ne exercităm noile prerogative în cooperare cu Comisia și Consiliul. Aș dori să încep prin a vă aminti că, conform liniilor directoare privind aprobarea membrilor comisiei, uh, Parlamentul evaluează uh, comisarii numiți pe baza independenței personale, implicării în aferilor europene și um, pregătirilor personale. Aș dori să subliniez de asemenea faptul că înainte de această audiere Domnul comisar numit a răspuns în scris la un chestionar și răspunsurile scrise ale sale la răspunsurile la întrebările respective au fost distribuite um, membrilor în toate limbile. Conform regulamentului, am primit din partea Comisiei declarația de interese a comisarului numit și precum și uh, CV-ul său. Câteva observații în legătură cu procedura. la această audiere există interpretare în 22 de limbi și președintele uh, roagă membrii să nu vorbească într-un ritm prea rapid pentru ca interpreții să poată lucra în cele mai bune condiții. Această ședință este transmisă în direct pe site-ul internet al Parlamentului și Mm, ședința va fi înregistrată și disponibilă pe același site ulterior. Procesul verbal va fi disponibil cât de repede. Mai există o sală suplimentară pentru a asculta dezbaterile. E vorba de sala A5G3. Audierea va avea următoarea structură va dura trei ore și procedurile vă sunt explicate în dosar. Mai întâi se va da cuvântul domnului comisar numit pentru o, o declarație inițială de maxim 10 minute, apoi vor urma, vor urma dezbaterile care vor dura aproximativ 2 ore și 40 de minute. Conform principiului de ping-pong, cu um, fragmente de 5 și 4 minute respectiv. Grupurile politice vor uh, putea avea intervenții de maxim 5 minute, întrebare 1 minut, răspunsul domnului de Hucht va dura 2 minute, apoi o întrebare suplimentară de 1 minut și răspuns suplimentar de 1 minut. Iată, în total 5 minute. În ceea ce privește fragmentele de dezbateri de 4 minute, întrebarea 1 minut, răspunsul 1 minut, întrebarea suplimentară 1 minut și răspunsul suplimentar încă 1 minut. Membrii vor trebui să-și limiteze întrebările la un minut. Întrebările și întrebările suplimentare din cadrul fiecărui bloc trebuie să fie puse de aceeași persoană și întrebarea suplimentară trebuie să fie legată de răspunsul domnului comisar numit. Nu se pot folosi întrebări suplimentare pentru a aborda subiecte diferite. Și președintele își rezervă dreptul uh, să refuze întrebări suplimentare care nu răspund acestor criterii. Timpul este limitat uh, și uh, aceste limite vor fi aplicate strict. Doresc să vă informez de asemenea că Secretariatul Comisiei INTA a contactat membrii neafiliați, dar aceștia nu au reacționat. De aceea, cele 5 minute prevăzute pentru întrebările acestora vor fi adăug- au fost adăugate la timpul disponibil pentru declarația de înche- declarațiile din încheiere ale domnului comisar numit și al președintelui de la sfârșitul audierii. Astfel, timpul prevăzut pentru declarațiile de încheiere va fi de 10 minute și nu 5, cum s-a prevăzut inițial. Domnul comisar uh, va avea întâlnire cu presa imediat după audiere. Cam asta ar fi procedura și acum haideți să începem audierea propriu-zisă. Domnul de Gucht, vă dau cuvântul pentru declarația dumneavoastră introductivă. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Salut această oportunitate de a mă prezenta Comisiei dumneavoastră în prezența reprezentanților celorlalte comisii cu mandat internațional și pentru a mi prezenta opiniile în legătură cu comerțul internațional. Sper că va fi prima și nu ultima dintre discuțiile pe care le vom avea. Uh, am 15 ani de experiență ca membru al Parlamentului European uh, și acest lucru uh, mi-a dat ocazia să-mi dau seama de rolul foarte puternic pe care îl joacă Parlamentul în acest subiect cu tratatul de la Lisabona, rolul Parlamentului European uh, va crește în luarea deciziilor europene în domeniul comerțului. Eu cunosc lumea comerțului internațional ca ministru de afaceri externe și comerț internațional. Am uh, dobândit experiență bogată în comerț și în Uh, afaceri internaționale. Am reprezentat Belgia la întâlnirile ministeriale ale Uniunii Europene și la conferințele de la OMC din Hong Kong în, 1900, în 2006 și de la Geneva în 2008. Pe lângă acest lucru, în această perioadă am condus uh, misiuni comerciale uh, în mai multe 10 state am acumulat uh, aptitudinile necesare unui negociator în timpul uh, perioadei în care am fost deputat belgian și eurodeputat, am dobândit experiență în uh, constituirea alianțelor uh, între grupurile politice. Uh, comerțul a fost întotdeauna un motor al dezvoltării și uh, astăzi ne ajută să ieșim din situația economică dificilă. Eu susțin uh, cele două principii ale politicii de comerț comunitare, piețele deschise bazate pe un sistem uh, condus de reguli. Însă, eu nu cred pur și simplu în liberul schimb. Liberul schimb trebuie să fie un instrument pentru a genera prosperitate, stabilitate și dezvoltare. Dacă este susținut de uh, instituțiile și regulile corecte, comerțul liber uh, duce la o situație bună pentru toată lumea. Și deschiderea piețelor noastre duce la uh, susținerea creativității la nivel intern și susține nivelurile uh, deschiderii la nivelul comerțului extern. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să acceptăm practici incorrecte uh, comerciale sau protecționism din partea altora. De aceea am insistat ca în răspunsul pe care l-am dat la răspunsul la întrebările dumneavoastră să ca comerțul să fie în slujba obiectivelor principale ale Uniunii Europene. Unul dintre obiectivele noastre este dezvoltarea și de aceea vreau să vă asigur că voi interacționa cu dumneavoastră pentru a asigura contribuția comerțului spre acest obiectiv, pentru a integra statele în dezvoltare în economia mondială și pentru a duce la creșterea standardelor de viață v-aș sugera cinci priorități pentru politica comercială a Uniunii Europene în următorii cinci ani. În primul rând, trebuie să uh, consolidăm sistemul de comerț multilateral. În momentul actual, Organizația Mondială a Comerțului este supusă unor presiuni majore. Doha de la Run, runda de la Doha nu a mai avansat din 2001 și Uh, constituirea unui sistem multilateral de comerț a fost una dintre uh, de realizările cele mai mari ale secolului 20. Organizația Mondială a Comerțului s-a dovedit o instituție pentru bunul binele public. Este cel mai avansat model de guvernanță globală care există în momentul actual și trebuie să continuăm să investim capital politic în Organizația Mondială a Comerțului. Trebuie să consolidăm comerțul și investițiile la nivel bilateral și regional ca, pentru a complementa ceea ce poate fi atins multilateral. India, Canada, Ucraina, America Latină și Euromed vor domina ordinea noastră de zi în următorii doi ani, uh, împreună cu uh, negocierile cu Singapore și relația noastră comercială cu China. Aceste state reprezintă o schimbare a uh, priorităților noastre. Un acord cu Corea, odată ce va fi semnat, vă va fi prezentat spre aprobare. Sper că eu consider că este un rezultat bun care va fi în beneficiul economiei noastre și uh, voi discuta acest lucru în comisia dumneavoastră și în plenară. În al treilea rând, trebuie să cooperăm din punct de vedere economic cu celelalte economii uh, principale din la nivel mai la nivel înalt, în special cu Statele Unite și cu China. Cu Statele Unite, uh, problema nu o reprezintă tarifele la frontieră. Există beneficii care pot fi obținute din uh, acordurile de liber schimb pe care le negociem acum. Uh, de asemenea, problema dumpingului social nu apare aproape deloc în contextul Uniunea Europeană-Statele Unite. Aceste bariere netarifare trebuie eliminate și acesta va fi un priori, obiectiv prioritar al meu. Trebuie să ne uh, intensificăm și dialogul cu Beijingul. Sper ca China să continue să își deschidă deschiderea spre comerț și investiții, însă trebuie să dea dovadă și de responsabilitate în ceea ce privește rata de schimb. De asemenea, în al patrulea rând, negocierile cu eh, trebuie să încheiem acorduri de parteneriat economic cu statele ACP. Aceste acorduri au fost criticate și eu sunt hotărât să mențin abordarea deschisă și flexibilă din ultimele luni pentru a susține dezvoltarea în aceste state. În domeniul dezvoltării vom avea ocazia să revizuim și următoarea generație a sistemului general de preferințe care va expira în 31 decembrie 2011. Și în ultimul rând, Comisia trebuie să se asigure că companiile europene, fie că este vorba de exportatori, uh, importatori sau care uh, concurează cu importurile, aceste companii trebuie tratate corect. De aceea vreau să susțin eforturile Comisiei anterioare pentru a îmbunătăți accesul la piețele terțe. De asemenea, intenționez să aplic în mod transparent instrumentele de aplicare a uh, apărării comerțului uh, nostru. De asemenea, trebuie să examinăm cum putem folosi noile puteri ale Uniunii Europene în investițiile externe directe pentru a extinde oportunitățile pentru protejarea companiilor comunitare. Aici cred că trebuie să ne asigurăm că acordurile între statele membre și statele terțe rămân în vigoare. Ulterior, trebuie să decidem prioritățile pentru o nouă politică de investiție comunitară. Domnule președinte, stimați membri, acest, aceste puncte reprezintă o agendă plină, însă am nevoie de uh, ajutorul dumneavoastră. Trebuie să uh, Uh, colaborăm cu Parlamentul European pentru noile competențe, inclusiv un nou acord cadru între instituțiile noastre. Și împreună cu dumneavoastră și în plenară vă voi acorda toate informațiile necesare pentru a vă exercita uh, atribuțiile. Poate că nu vom fi întotdeauna de acord, însă întotdeauna voi fi discu- dispus să discutăm punctul meu de plecare este să recunosc că tratatul de la Lisabona uh, necesită o schimbare calitativă. Domnule președinte, nu am putut să acopăr toate subiectele pe care vroiam, la care vreau să mă refer. Uh, vreau să vorbesc despre relația între comerț și schimbarea climatică sau de respectarea drepturilor omului. Sper că aceste puncte vor fi uh, ridicate în întrebările dumneavoastră pentru a putea să-mi exprim viziunea politică. Permiteți-mi să închei. Politica comercială este un instrument esențial al politicii noastre economice, ce însă rămâne în serviciul obiectivelor mai mari ale societății noastre, cum ar fi respectarea drepturilor sociale, buna guvernanță și sau protecția mediului. Este vorba de un instrument politic prin natură, în legătură cu care Parlamentul European trebuie să fie auzit mai puternic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumim domnule de Gucht. The first block of this, uh... Primul bloc de întrebări în această audiere începe cu coordonatorii, coordonatorii Comisiei INTA. Primul este, bineînțeles, reprezentantul PPE, Domnul Caspari, aveți cuvântul. Comisar, ich freue mich sehr, dass... Stimate domnule comisar, mă bucur că atât de puțin timp după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, chiar dumneavoastră sunteți la noi în această comisie pentru audiere. Dumneavoastră v-ați implicat deja pentru mai multe drepturi pentru Parlamentul European în funcția dumneavoastră anterioară. Aș vrea să vă vorbesc de două puncte. În primul rând, acordurile de liber schimb. În răspunsurile dumneavoastră scrise ați explicat că Parlamentul va fi implicat mult mai bine în următoarele proceduri. Cum se va întâmpla însă dacă nu se va aplica niciun acord de liber schimb, dacă Parlamentul nu își va da un acord pozitiv și, în al doilea rând, noile reguli ale politicii comerciale au plasat această politică sub politica ca um, externă a Uniunii. Cum vom, uh, ne vom asigura că alte politici nu vor fi cele care vor avea prioritate, așa cum s-a întâmplat ieri, cel puțin, sau cum am înțeles ieri, din partea doamnei Ashton la audierea dumneei? Cum vom face ca această politică comercială să rămână una ca atare? Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum domnul de Hoch, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acordul de liber schimb cu Corea va fi, de exemplu, primul în care vom putea să demonstrăm ce s-a schimbat cu tratatul de la Lisabona. Ce s-a schimbat este că Parlamentul European a devenit colegislator și trebuie să-și dea acordul, avizul conform pentru orice acord de liber schimb. O aplicație foarte rapidă. Nu este singura condiție pe care o vedem, de exemplu, în acordul liber-schimb cu Corea. Este, de fapt, mai degrabă o practică deja impusă la nivel internațional. Am înțeles însă că o faptul că Parlamentul trebuie să-și dea avizul conform la început, chiar în, la începutul procedurilor, este o problemă și va trebui să o rezolvăm. În ceea ce privește acordul de liber schimb cu Corea, eu uh, sunt deschis pentru a discuta această problemă cu comisia dumneavoastră, pentru a vedea dacă putem stabili un calendar care să ducă, de exemplu, la recomandarea a unei ne, a, un, de a nu introduce o aplicație atât de rapidă, dacă avizul Parlamentului ar fi negativ. Cred că aceasta este o problemă foarte spinoasă, dar însă natura, însăși natura politicilor comerciale comunitare necesită o independență totală în ceea ce privește a doua întrebare, pentru că aceasta este o competență într-adevăr care o competență exclusivă a Uniunii. În plus, Parlamentul European a devenit uh, colegislator și trebuie să-și dea avizul conform, deci este absolut necesar să păstrăm această independență și trebuie să ne păstrăm independența și față de sistemul, uh, serviciul extern al Uniunii, nou creat. Trebuie să lucrăm împreună cu ei, dar nu trebuie să fim o parte din acest serviciu. Deci, acestea sunt două elemente extrem de importante care sper eu să-mi susțină teza. Am mai multe argumente, dar n-am decât două minute. Veți deci, avea ocazia, spune președintele, în următoarele întrebări. Un minut pentru o întrebare suplimentară. Domnul Caspari, mulțumesc, domnule președinte, rămân în același domeniu. Ați spus că tratatul de la Lisabona a plasat uh, comerțul exterior în așa fel încât Parlamentul și Consiliul se află acum la același nivel. Ce vreți face, veți face și ce doriți face pentru ca aceste roluri să fie cu adevărat egale și paritare și cum vreți să vă asigurați ca rolul Parlamentului la procesele antidumping să fie unul important, să aibă, facă parte din procesul decizional. Și o a doua întrebare, în, dumneavoastră, în calitate de comisar pentru comerț exterior, sunteți partenerul nostru esențial. Știți că în anumite țări se obișnuiește ca deputați sau reprezentanți ai guvernului din anumite state să meargă în uh, călătorile de serviciu. Puteți să vă imaginați să luați împreună cu dumneavoastră în călătorile dumneavoastră astfel de înalți demnitar pentru a putea oferi o transparență mai bună? Mulțumesc. Un minut răspunsul, domnul de Hocht. Mulțumesc. În ceea ce privește rolul Parlamentului la antidumping. Da, veți avea într-adevăr un rol important în acest domeniu. Vom discuta însă acest subiect întotdeauna cu Comisia, pentru că acesta este parte din procedura de comitologie. Dreptul de veto pe antidumping pe care le are Parlamentul nu este neapărat un drept care este înscris în tratatul de la Lisabona, dar eu voi fi deschis pe această temă și știu că există mai multe reguli care nu țin neapărat, nu sunt neapărat reguli comerciale, ci și reguli politice și care nu sunt neapărat reguli care sunt înscrise în textul tratatului. Aceasta va fi abordarea mea, voi vrea să discutăm întotdeauna despre acest subiect. În ceea ce privește faptul că și parlamentari din Parlamentul European sau alți demnitari să vină cu mine în călătorile mele de serviciu. Da, nu am nimic împotrivă, dar trebuie să facem o distinție între negocierile multilaterale, cum ar fi OMC-ul, unde dumneavoastră sunteți parte din delegația UE, și acordurile bilaterale, unde acest lucru este mult mai dificil, pentru că acordurile bilaterale implică uh, Uh, un, un, un relație bilaterală, ceea ce nu înseamnă că ei ar vrea să participe parlamentari. Bun, acum este domnul Arif la rând din partea socialiștilor un minut. Mulțumesc. Domnule comisar desemnat, aveți reputația de a vorbi foarte franc și mă bucur să-mi dați răspunsuri foarte clare. Prin tratatul de la Lisabona, Parlamentul European este asociat în politica comercială comunitară, ceea ce înseamnă că la mandatul de negociere și Parlamentul va participa în ciuda reticențelor Consiliului. Sunteți de acord să ne sprijiniți în acest sens? În al doilea rând, politica comercială a Uniunii uh, este importantă pentru viziunea Uniunii pentru 2020. În momentul de față avem mai multe eșecuri în acest domeniu și aș vrea să știu ce doriți să faceți pentru a combate acest lucru. În al treilea rând, politica comercială trebuie să fie combinată cu o politică industrială mondială. Din cauza actualității vreau să vă pun o întrebare în legătură cu industria aeronautică în ceea ce privește conflictul dintre Airbus și Boeing, care îi opune pe aceștia doi în fața OMC-ului și care creează o relație de tensiune cu Statele Unite. Mulțumesc. Două minute răspunsul, vă rog. Um, first of all, with respect to the... Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește colaborarea cu Comisia dumneavoastră din Parlament și în ceea ce privește negocierile, am discutat cu mai multe servicii despre acest subiect și cu Secretariatul General. O mare parte din acest subiect va intra în acordul cadru, însă ceea ce am uh, vrut să vă confirm astăzi și să mă angajez în acest sens, în legătură cu remarcile făcute de mai mulți reprezentanți ai acestei comisii este următorul lucru. În primul rând, uh, va exista un flux de informații mult mai larg și mai amplu și mai rapid față de Parlamentul European pentru a vedea ce se poate face în legătură cu documentele confidențiale, cu acces limitat. Sper, de asemenea, ca și comisia dumneavoastră să poată procesa acest volum de informație foarte larg prin diferite briefinguri ad hoc și aș dori să sporesc contactele între comisia dumneavoastră și secretariatele acesteia împreună cu um, care să aibă contacte cu uh, staful din DigiTrade și, în plus, doresc să organizăm debriefing-uri în legătură cu negocierile aici la Bruxelles și în legătură cu acele evenimente ministeriale în care Parlamentul este parte a delegației Uniunii Europene. Aș vrea să plecăm chiar de la această premiză atunci când discutăm, iar apoi, în acordul cadru, vom vedea ce vom putea să introducem în plus. În ceea ce privește a doua sau a treia întrebare, trebuie să spun că nu am reușit să vă urmăresc pentru că ați vorbit foarte repede și numai că uh, din cauza timpului limitat și nu am reușit să vă înțeleg, capacitatea mea de absorpție nu este atât de mare, deci aș vrea să vă rog să repetați mai rar. Nu este o problemă de limbă, este o problemă de viteză. Vă rog, spune președintele, puteți reformula întrebările dumneavoastră. Un minut. O să mai pun o dată întrebarea, spune vorbitorul. Uh, vorbeam de strategia politică comercială a Uniunii în ceea ce privește viziunea Europei 2020, care în momentul de față este un eșec. Vreau să știu care este poziția dumneavoastră. Și în al doilea rând spuneam că o politică comercială trebuie să meargă mână-mână cu o politică industrială care creează locuri de muncă. Muncă de unde, întrebarea mea, ce faceți în cazul aeronautic în care avem un conflict între Airbus și Boeing în fața Airbus și Boeing față de OMC? Ce faceți pentru a revitaliza această dispută, adică rezolva această dispută, bineînțeles? Două minute, domnul de Hocht. Agenda pentru 2020, nu putem să spunem de acum că va înregistra un eșec, pentru că acum uh, este, suntem în curs de a o crea doar. Dar e vorba de obiective importante și rezultatul pe care îl dorim pentru 2020 este, în primul rând, o creștere economică sporită și mai multe locuri de muncă. și uh, protecție socială sporită pentru forța de muncă, dar avem nevoie în primul rând uh, de creștere economică și creșterea economică uh, trebuie să vină din exterior și pentru asta e nevoie de o politică comercială sănătoasă. În legătură cu uh, Airbus, uh, știți că uh, Airbus a depus o plângere împotriva firmei Boeing, dar și firma Boeing a depus o plângere împotriva firmei Airbus. Ehm, probabil se va lua o decizie în iunie anul acesta. E important eh, să se ia o decizie în momentul eh, în care eh, ambele situații vor fi rezolvate, pentru că e vorba de un efect al oglinzilor. E vorba de o procedură aproape judiciară și trebuie să respectăm această procedură. Mulțumesc, v-am mai dat câteva cuvinte în plus pentru că în primul răspuns domnul de Gricht nu a nu și-a folosit cele două minute acordate. Acum dau cuvântul reprezentantului grupului ALDE, domnul Kazak. Vă rog, aveți un minut pentru prima întrebare. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar numit, care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu raporturile între politica comercială și politica externă a Uniunii Europene, care vor fi relațiile dumneavoastră cu înaltul reprezentant pentru afaceri externe. Veți apăra aspectele specifice ale politicii comerciale și cum vă veți asigura că această politică nu va fi victima unor interese specifice? Aceasta este prima întrebare. A doua. la um, întâlnirile caracter comercial, negocierile comerciale, vor putea participa membrii Parlamentului European? Vă mulțumesc! Thank you. Two minutes for the reply, Mr. De Gucht. Mulțumim. Aveți două minute pentru răspuns, domnule De Gucht. Mulțumesc, domnule președinte. Pe de o parte, politica comercială face parte din politica noastră externă, așa ar trebui să fie, dar are de asemenea și aspecte specifice. După cum a spus domnului Caspari, cred că faptul că este um, competența competență exclusivă și Comisia are un uh, rol esențial în aceasta pentru că este cea care negociază acordurile comerciale, uh, sunt uh, lucruri prevăzute în mod expres pentru a asigura aceste elemente specifice ale acestei politici. Avem instrumente care trebuie uh, actualizate pentru a putea acționa eficient pe scena politică inter, economică internațională. Bineînțeles că voi coopera cu un alt reprezentant pentru că, bineînțeles, există chestiuni de ordin politic care trebuie rezolvate. Abia am vorbit despre instrumentele antidumping. Um, bineînțeles, abordarea mea se va baza pe reguli, dar la un moment dat probabil se vor menționa în cadrul colegiului de comisar și argumente politice. Deci, cu siguranță va trebui să conlucrăm în mod strâns, dar nu cred că aceasta va fi o problemă. Și doamna înalt reprezentant este predecesoarea mea în calitate de comisar pentru comerț, deci cunoaște aspectele specifice ale acestui post. post. În ceea ce privește uh, prezența reprezentanților Parlamentului la conferințele uh, internaționale, uh, acest lucru este evident Însă, prezența dumneavoastră la um, Comitetul 133 este mai puțin evident acest lucru pentru că Consiliul trebuie să fie de acord cu prezența lor, statele membre trebuie să fie de acord cu prezența lor. Deci, um, în cadrul acordurilor cadru vom discuta aceste lucruri, dar e vorba de chestiuni uh, diferite de cele privind conferințele internaționale pentru comerț. Vă mulțumesc. Întrebarea suplimentară, vă rog. Da, domnule comisar, înțeleg elementele specifice, specifice ale procedurii. Tratatul de la Lisabona trebuie interpretat, trebuie să stabilim regulile de cooperare între instituții, dar aș dori să ne spuneți um, care este atitudinea dumneavoastră față de participarea Parlamentului European la toate negocierile. Dorim să ne dați garanții că Parlamentul European va putea fi reprezentat și în cadrul Comitetului 133. Ne veți transmite aceleași informații pe care le voți transmite și Consiliului. Vom avea dreptul la aceleași informații. Vă mulțumesc. Aveți un minut pentru răspuns, domnule Richt. Um, uh... În ceea ce privește documentele comisiei, nicio problemă. Veți primi exact aceleași documente pe care le vom trimite și Consiliului în același timp. Și acest lucru este important. Nu este important doar faptul că veți primi documentele, ci și când și cum. Dar, în ceea ce privește documentele celorlalte părți participante ale statelor membre ale Consiliului, situația este diferită. Vă trimitem și toate studiile pe care le face comisia, vom discuta calendarul, voi uh, încerca să am o atitudine cât mai deschisă față de Parlament. Nu uitați că și eu am fost membru acestui Parlament 15 ani de zile și am luptat pentru o atitudine cât mai deschisă și pentru mai multe prerogative pentru Parlament. Nu s-a schimbat această atitudine a mea. Poziția mea însă s-a schimbat pentru că mă aflu cealaltă parte a uh, fileului și nu sunt singur acolo, sunt alături de colegii mei din comisie, dar mai este și Consiliul și așa mai departe, dar puteți conta pe mine oricum. mulțumim. Acum are cuvântul reprezentant, reprezentantul verzilor, domnul Jado. Designé la Domnule comisar numit, strategia Global Europe a fost elaborată după criza alimentară, criza economică, criza financiară, criza socială și înainte de importanța sporită dată negocierilor privind clima. Agenda din cadrul acestei strategii, precum și activitatea Comisiei, s-au redus încet încet la aspectele strict comerciale din uh, chestiunile abordate la nivel de Uniune Europeană. Considerați că chestiunile legate de climă și chestiunile alimentare sunt importante, dar nu aveți timp pentru ele, sau veți face diplomație comercială în mod uh, cât mai larg, tocmai pentru a include și aceste chestiuni financiare, monetare, climatice și de securitate alimentară. Vă mulțumim! Vă mulțumesc, domnule președinte! Uh, la politică comercială eu sunt competent pentru politica comercială, acesta este portofoliul meu. Celelalte aspecte pe care le-ați menționat depind de portofoliul altor comisari. Însă comisia este un colegiu de comisari și eu sunt convins că politica comercială nu poate să se uh, dezvolte într-un uh, context închis. Bineînțeles că există un sistem financiar în lume, se discută despre serviciile financiare, ce trebuie să se facă în acest sens. Există și consecințele crizei financiare, aspectul climatic, unde avem uh, o opinie destul de împărțită în legătură cu rezultatele obținute la Copenhaga aici sper că vom putea contribui pentru că finanțarea necesară statelor în dezvoltare trebuie să vină dintr-o dezvoltare economică și pentru acest lucru trebuie să asigurăm un nivel de prosperitate. Trebuie în orice caz să avem o apropiere holistică a politicii comerciale a Uniunii Europene și în politică, nu cred că se poate înainta segmentând problemele. Întotdeauna trebuie să avem o abordare globală. Însă, trebuie să și înțelegem că există și alți colegi responsabili pe aceste dosare. Trebuie să avem o concertare mai mare în interiorul Comisiei Europene, însă eu susțin întotdeauna o abordare globală. Mulțumim. Un minut pentru întrebare suplimentară. Uh, aveți, de exemplu, competențe în ceea ce privește derogările acordate industriei automobilistice pentru a obține derogări în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Uh, acesta mi se pare un fel de uh, o contradicție atunci când vorbiți despre protejarea climei. De asemenea, în cazul Republicii Democratice Congo, mă întreb dacă uh, Comisia Europeană va avea același curaj în legătură cu Columbia. Uh, răspuns. Îmi cer scuze, domnule președinte, însă îmi imaginez că, nu, că această întrebare în legătură cu Columbia va mai fi pusă încă o dată, pentru că nu pot să răspund la ambele întrebări. Uh, în ceea ce privește chestiunile de frontieră, nu sunt pentru acest lucru. Nu mi se pare o abordare bună. Este o abordare care se va confrunta cu multe probleme în practică. Apare și riscul să apară un război comercial, uh, să se obțină o supralicitare la nivel mondial. Este clar că Uh, se vor vedea consecințele și în politica comercială, în ceea ce se întâmplă în legătură cu mediul. Însă acest lucru trebuie făcut cu alte abordări, abordări politice ferme, dar de asemenea respectând uh, legile pieței. Vă mulțumesc. Acum are rândul reprezentantul grupului, grupului conservatorilor și reformiștilor, domnul Zaradil. Un minut. Vă mulțumesc că voi vorbi în limba mea maternă cehă și întrebarea mea va privi Rusia. Rusia este un vecin important al Uniunii Europene. Vom avea un acord nou cu Rusia și aș dori să vă întreb dacă percepeți acest lucru ca începutul unui nou Uh, parteneriat strategic și dacă percepeți acest lucru ca un instrument care va elimina barierele non-tarifare cu Rusia și dacă va fi posibil să aplicăm o abordare nediscriminatorie în ceea ce privește petrolul și gazele naturale, care sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană și pentru securitatea energetică. Vă mulțumesc două minute, domnule Gucht, pentru răspuns. Energy security. Securitatea energetică este, bineînțeles, o problemă esențială. Și Direcția Generală Comerț joacă un rol important aici, pentru că în cazul acordurilor de lider schimb avem și negocieri cu Ucraina. Direcția Generală Comerț conduce acolo discuțiile și ținem cont de aceste aspecte în toate acordurile noastre de liber schimb. Este foarte important să existe angajamente reale și obligații care să fie respectate în cadrul acestor acorduri, care să includă și mecanisme de rezolvare a disputelor. Una dintre cele mai importante aspecte ale acestor uh, acorduri de liber schimb. În al doilea rând, eu sunt convins personal că aceasta este una dintre problemele cel mai mare, cele mai mari în politica comercială uh, în următorii ani, chiar în afară de acordurile comerciale. Vor, va, vor apărea o, din ce în ce mai multe bariere non-tarifare. vor exista din ce în ce mai multe asemenea obstacole în anii care vor veni și cred că cel puțin în următorii ani abordarea acestei probleme va trebui să fie făcută pe bază bilaterală și plurilaterală mai degrabă decât la nivelul OMC, pentru că nu avem instrumentele necesare în acest sens. Este un subiect foarte important pe care îl voi aborda cu foarte multă precauție. Întrebare suplimentară, un minut. Budu pokračovat eh, v otázce. Voi continua cu întrebările în legătură cu Rusia. Aș dori să știu dacă susțineți eh, faptul ca Rusia să devină membru al OMC și dacă susțineți Uniunea Vamală cu Belarus, Belarus și Kazahstan. Și de asemenea, dacă susțineți integrarea unor acorduri de asociere sau chiar de liber schimb cu Belarus și poate cu Kazahstan, în parteneriatul estic. Vă mulțumim pentru întrebarea foarte conci- concisă. Un minut pentru răspuns, de Guft. Da, susțin calitatea de membru al OMC al Rusiei. Însă, bineînțeles că acest lucru depinde de Rusia, care trebuie să care trebuie să vedem dacă va uh, efectua această uniune vamală cu Belarusul și cu Kazahstan, cu, to- cu toate că președintele Medvedev a declarat la un summit în octombrie că vor încerca să intre în OMC pe cât de repede posibil, va trebui să vedem ce se va întâmpla în practică dacă se va da importanță mai mare Uniunii Vamale sau candidaturii la OMC. Acest lucru creează și probleme cu tarifele vamale, care au crescut. Rusia uh, acționează contrar angajamentelor pe care și le-a luat uh, față de Uniunea Europeană în legătură cu OMC. Se spune că aceste uh, acțiuni sunt temporare, însă oricum uh, abordarea este una de extrem de delicată. You give me more time, Chairman, I will uh, answer, but... In Da. Poate veți avea ocazia să reveniți la această întrebare în răspunsurile următoare. Acum dau cuvântul reprezentantului GUE, domnul Scholz. Um, Herr, Herr Kandidat Stimate domnule comisar desemnat, în prioritățile dumneavoastră ați vorbit atât de runda Doha, cât și de strategia 2020 ca priorități ale activității dumneavoastră posibile viitoare. Aș dori de aceea să vă pun o întrebare în legătură cu motivele eșecurilor negocierilor de la Doha de până acum. Și, având în vedere acest eșec, vreți să continuați negocierile în felul în care s-au purtat până acum sau nu considerați, de fapt, că mai degrabă agenda 2010 este un mamut și ar trebui, de fapt, regândită, adaptată la situația reală economică de astăzi, mai ales având în vedere criza economică care s-a instalat? Thank you. Two minutes. Mulțumesc. Două minute pentru răspuns. Dacă doriți, puteți încerca să răspundeți și la întrebarea anterioară, dacă aveți timp. În primul rând, nu aș vrea să vorbesc despre un eșec. Pentru că vorbim despre 90% din subiectele care au fost abordate în cadrul rundei Doha, în care cred că am avut un succes. Probabil că în 2010 sau 2011 vom încheia runda de negocieri de la Doha. Sunt destul de încrezător în această problemă. De aceea am și menționat-o ca primă prioritate. Trebuie să reușim să găsim un acord. Ceea ce vine după aia este o altă întrebare, într-adevăr. În orice caz, eu cred că n-ar trebui să schimbăm acest mandat și forma negocierilor. Nu cred că ar trebui să facem acest lucru în timpul negocierilor, pentru că ar costa foarte mult timp și ar complica lucrurile. Cu siguranță nu vom avea timp să rezolvăm toate problemele în cadrul acestei runde, dar vom vedea ce vom face după aceea. Cel mai important este să încheiem runda de negocieri cât de repede. Știu că există întrebări despre o posibilă schimbare a mecanismelor de luare a deciziilor, dar nu mi se pare realistă această abordare nu vom putea avea o încheiere a rundei de la Doha și negocieri multilaterale pe bază de consens dacă nu încercăm să încheiem cât mai repede formatul actual. Cred că până la urmă dacă n-am reușit să avem un acord până acum, a fost datorit faptului că China, India și Statele Unite n-au reușit să găsească acest acord și că în continuare există un drept de veto. Explicația nu este că nu s-a găsit un acord prin majoritate, ci explicația este că există în continuare diferende foarte mari de opinii cu privire la anumite subiecte, mai ales agricultura, care a fost cea mai mare problemă. Mulțumesc, spune președintele, o întrebare suplimentară din partea domnului Scholz. Nu credeți, domnule comisar semnat. totuși că, mai ales având în vedere problemele legate de clima și schimbările climatice, de depășirea sărăciei, a foametei în lume, ar fi nevoie de o reformă oarecum a procedurilor OMC? N-ar fi poate mai bine, pe lângă problema pe care ați numit-o dumneavoastră în legătură cu runda Doha, să ne gândim cum am putea găsi o formulă de reformă generală a OMC-ului, pentru ca, într-adevăr, ea să poată răspunde această organizație la problemele de mediu și de foamete și sărăcie care, într-adevăr, sunt prezente în momentul de față în lume. Poate că am putea găsi un model mai bun de colaborare și, eventual, v-ați implica uh, să creați un nou mecanism de adunare parlamentară, adică o implicare a oamenilor din toate țările care încearcă să reorganizeze comerțul, pentru că acesta este un instrument extrem de important al cooperației, cooperării și astfel am putea avea o activitate mai transparentă printr-o participare în, într-un astfel de fol democratic. Mulțumesc. Răspunsul domnului de Hucht, un minut. Ce este foarte important este ca runda de la Doha, care a fost creată ca o rundă de dezvoltare, să aibă și un rezultat care să aibă legătură cu dezvoltarea. Cred că acest lucru este foarte important, pentru că în legătură cu țările în curs de dezvoltare în, și cu elementele nord-sud sau uh, alte probleme pe care le avem în momentul de față, rezultatele trebuie să reflecte provocările cu care ne confruntăm. Iar Uniunea Europeană este unul din susținătorii cei mai importanți ai unei astfel de abordări, că trebuie să fie o rundă de dezvoltare ceea ce implică și schimbările climatice, implică și felul în care comerțul poate contribui la combaterea acestora și finanțarea pentru toate aceste proiecte va trebui să vină de undeva, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna din cadrul uh, creșterii economice în lumea dezvoltată, ci mai ales din partea fondurilor publice vin acest, acești, acești bani. OMC-ul ar trebui să aibă o agendă mai largă și ar trebui să abordeze și probleme cum ar fi schimbările climatice. Da, într-adevăr, componenta comercială trebuie să fie discutată de asemenea în OMC și cred că acest lucru se va întâmpla. Dar cred că la fel de important este pentru această organizație să rămână foarte țintită în obiectivele sale, iar OMC-ul este o organizație care, din punct de vedere calitativ, președintele in, întrerupe, are nivelul unui ONU, aș spune. Bun, acum dăm cuvântul reprezentantului um, EFD, domnul Dartmouth, pentru întrebare. Domnule președinte, domnule comisar de semnat, cele 27 state membre ale Uniunii Europene au economii uh, de structuri diferite um, de dimensiuni diferite și au necesități diferite în ceea ce privește politica comercială, dar singura reprezentare a statelor membre, inclusiv Regatul Unit la OMC, uh, este aceea a Comisarului European uh, pentru Comerț. În calitatea dumneavoastră de Comisar European pentru Comerț, cum veți putea promova în mod egal interesele comerciale ale tuturor statelor membre, mai ales că se pare că aveți și o agendă politică foarte plină care la care v-ați referit deja de câteva ori în această dimineață. Mulțumesc, domnule de Hucht, aveți două minute pentru a răspunde. Cred că o caracteristică unică a Uniunii Europene este tocmai faptul că putem ajunge la o poziție comună pe care să o apărăm în mod eficient pe scena internațională. Tocmai pentru asta a fost creată Uniunea Europeană, pentru că ceea ce spuneți despre politica comercială puteți să spuneți același lucru legătură cu orice politică. Într-adevăr, suntem 27 de state membre și ne-a modificat regulile de luare a deciziilor prin tratatul de la Lisabona, eu voi fi implicat în uh, prevederile privind comerțul și, bineînțeles, veți vedea nu doar diferențe politice în Parlament, dar și diferențe între pozițiile statelor membre. Și tocmai pentru asta avem Uniunea Europeană, pentru a depăși aceste diferențe. Și cred că între dumneavoastră și mine avem diferențe de opinii foarte evidente, dar tocmai de aceea uh, sunteți în Parlament, aveți punctul dumneavoastră de vedere, eu l-am pe al meu și punctul meu de vedere uh, și voi reflecta și punctul de vedere al Colegiului de Comisari, al Comisiei Europene. Bineînțeles, este un uh, subiect vast cu tot felul de conotații politice. We have one trade commissioner. I mean, I... Voi fi un, sing, uh, un comisar pentru comerț pentru toate statele membre și voi reprezenta interesele tuturor. Mm. Un minut pentru întrebarea suplimentară. Uh, este impresionant uh, să primesc uh, un răspuns care să depășească timpul cu 40 de secunde. Regatul Unit uh, s-a alăturat, a intrat pe piața comună în 73 și atunci aveam un uh, surplus comercial foarte important în comerțul cu statele membre ale Uniunii Europene. Uh, de atunci am înregistrat deficituri tot timpul. Așa că punctul nostru de vedere este că ar fi mai bine să avem o reprezentare a Regatului Unit și cer indulgența domnului președinte pentru a mai pune încă o întrebare suplimentară. Poate ați putea să ne spuneți ceva despre agenda dumneavoastră politică și cât este ea de importantă, pentru că ați menționat-o și în declarațiile introductive. Un minut pentru răspuns, domnule de Gucht. Good idea that... Poate ar fi o idee bună ca prima întrebare pe care ați spus să, să discutați și la Westminster. Eu nu am un punct de vedere în legătură cu acest aspect, dar comerțul s-a dezvoltat foarte mult în anii 70 și 80. Nu voi insista acum asupra unor chestiuni care cred că sunt interne ale Regatului Unit. În ceea ce privește agenda mea politică, este tocmai cea legată de postul meu. Agenda politică este legat de faptul că eu sunt convins că politica comercială va avea de câștigat de pe urma unei politici externe ale Uniunii Europene mai bine integrată. Dar sunt convins de asemenea că trebuie să ne asigurăm că vom rămâne independenți și că ne vom păstra aspectele specifice proprie, proprii fiecăruia. Altfel, negocierile vor fi și mai dificile, deci nu voi permite ca abordarea politică să fie considerată mai importantă decât cea comercială. Și cred că nici niciun altul reprezentant nu va permite ca politica comercială să se bazeze doar pe considerente de ordin economic sau comercial, ci va trebui să ținem cont și de chestiunile politice. De aceea avem un colegiu de comisari și de aceea este o idee foarte bună ca Consiliul și Comisia să uh, coopereze în activitatea privind înaltul reprezentant. V-am permis câteva secunde suplimentare pentru că în primul răspuns nu ați folosit tot timpul prevăzut. Acum trecem la o nouă rundă de întrebări. Întrebări adresate de reprezentanții comisiilor care au și ele interese, un interes uh, legat de politica comercială a uh, Uniunii. DEVE, Comisia pentru Dezvoltare și AFET, Comisia pentru Afaceri Externe. Dau acum cuvântul doamnei Jolie, doamna președinte a Comisiei DEVE. Uh, un minut pentru întrebare, un minut pentru răspuns, un minut întrebarea suplimentară și un minut pentru răspunsul suplimentar. Doamnă Julie, aveți cuvântul. Like to ask the commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să uh, rog pe domnul de Gucht, uh, comisarul de semnat, să ne dea câteva exemple specifice în legătură cu modul în care se va asigura că toate noile acorduri comerciale vor respecta acordul 208 din Tratatul de la Lisabona, care sus, um, care prevede faptul că Uniunea Europeană trebuie să țină cont de aspectele privind dezvoltarea în politicile care vor avea repercusiuni asupra statelor în curs de dezvoltare. Domnule Hucht, aveți cuvântul pentru răspuns. Într-un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față, eu sunt comisar pentru dezvoltare nu pentru multă vreme de acum încolo, dar nu voi uita acest lucru, această experiență. Îmi doresc să mă asigur că rezultatul rundei de la Doha va fi unul care să ajute țările în curs de dezvoltare, pentru că eu sunt convins că dacă țările în curs de dezvoltare nu se integrează în uh, economia mondială, ele nu vor avea un viitor. În Africa nu vom putea să avem succes decât dacă se dezvoltă comerțul, nu doar între nord și sud, ci și între aceste țări în curs de dezvoltare. Și tocmai pentru asta avem acordurile de parteneriat comercial care trebuie să țină cont pe deplin de aspectele legate de dezvoltare. Poate și numele acestor acorduri ar trebui să uh, fie schimbat, dar s-ar putea numi parteneriate pentru dezvoltare. Follow-up Mulțumesc. întrebare suplimentară din partea doamnei Jolie, vă rog. No Nu am întrebări suplimentare, spune doamna Jolie. Deci Acum reprezentantul grupului uh, AFET Eh, Comisiei AFET, domnul Provera. Vă rog. Președinte, signor de Gucht. Mulțumesc, domnule președinte. 90% din IMM-uri așteaptă din partea instituțiilor europene să lupte în mod determinat practicile care distorsionează concurența, în cadrul unui context economic mondial în care concurența uh, între întreprinderi este foarte greu de asigurat. Este important de aceea să ne asigurăm că sistemul uh, de protecție comercială a Uniunii Europene să fie consolidat. Având în vedere dificultățile întâlnite în relația cu Statele Unite, în uh, armonizarea legislației comerciale și cu China în lupta împotriva contrafacerii și pentru a garanta proprietatea intelectuală, cum va dezvolta Comisia relații comerciale mai echilibrate între Uniunea Europeană și aceste, acești parteneri, China și Statele Unite. Mulțumesc! Vă mulțumim, aveți, domnule de Guft, un minut pentru răspuns. Provera, you rightly uh, point... Domnule Provera, după cum ați subliniat, care multe din economiile noastre naționale sunt bazate pe întreprinderile mici și mijlocii și este adevărat că acestea sunt mult mai uh, vulnerabile la aceste bariere tarifare decât companiile multinaționale. Trebuie să le acordăm atenție specială și este important să uh, fie menționat acest aspect în toate acordurile de liber schimb pe care le încheiem cu statele terțe. Declarația mea de misiune con- conține uh, faptul că aceste acorduri trebuie să fie revizuite, însă acest lucru trebuie făcut doar după încheierea rundei de la Doha. Dacă privim volumul comerțului care este care este inclus în aceste acorduri, acesta este 2%. Deci nu trebuie să supraestimăm uh, importanța acestui aspect. Eu sunt uh, în favoarea unei abordări bazate pe reguli uh, în care să se țină cont de uh, criterii politice. Dacă va exista dumping, vom acționa. Vă mulțumesc. Întrebare suplimentară. Bilater- în ceea ce privește acordurile comerciale bilaterale, uh, ce strategii va aplica Comisia pentru a face negocierile să avanseze cu regiuni importante ale lumii, cum sunt Mercosurul și ASEANul? Strictly, because I have... Un minut strict, pentru că ați depășit răspunsul, timpul la primul răspuns. Comisia este în favoarea unei abordări regionale, însă trebuie să recunoaștem că acest lucru duce la probleme pentru că nu toate statele din regiuni sunt uh, la același nivel. Este o problemă care apare la ASEAN. De aceea Comisia a propus și Consiliul a dat curs acestei propuneri uh, să se revizuiască aceste negocieri cu ASEAN, în special cu Singapore și cu Vietnam, însă în cadrul unei abordări politice regionale. Negocierile cu Mercosur sunt puțin mai dificile. Uh, discuțiile s-au oprit în 2004. Suntem pregătiți să reîncepem aceste discuții dacă uh, omologii noștri sunt pregătiți, bineînțeles. Însă trebuie să existe întotdeauna două părți pentru a colabora. Vă, vă mulțumim. Trecem la treilea bloc întrebări din partea Comisiei INTA. Începem un reprezent, cu un reprezentant al PPE, doamna Saifi. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, aș dori să revin asupra măsurilor antidumping. Este un subiect care ne-a preocupat foarte mult în mandatul anterior și suntem foarte vigilenți în legătură cu aceste, acest subiect. Industria are nevoie de măsuri antidumping eficace, politice, împotriva concurenței deloial, neloiale și uh, dumneavoastră ați spus că nu există asemenea practici. Eu ader la ceea ce ați spus că uh, Uh, nu credeți, aveți o credință simplistă în liberul schimb. Ați spus că veți îmbunătăți aceste măsuri antidumping. Vă rog, dați-ne mai multe detalii. Suntem foarte precauți pentru că predecesorul dumneavoastră, domnul Peter Mandelson, uh, care a promis să consolideze aceste măsuri, de fapt, măsurile de apărare comercială, de fapt le-a uh, adus la slăbirea acestor măsuri un minut pentru răspuns. Vă mulțumesc. Deja am răspuns în o anumită măsură la această întrebare, pentru că sunt de părere că trebuie să așteptăm sfârșitul rundei de negocieri de la Doha pentru a aborda această problemă. Problemă care uh, este pe ordinea noastră de zi, deci de care va trebui să ne ocupăm. Știu că vă temeți că uh, va avea uh, loc, va exista o atitudine mai laxă, însă nu este abordarea mea, pentru că politica anti-dumping trebuie să fie una eficientă, fiabilă, pentru ca partenerii noștri să știe la ce să se poată aștepta. Este important pentru că Există și un efect prohibitiv și uh, poate fi un atu pentru Europa. Trebuie să ne gândim la ceea ce facem, dar trebuie să și avem curajul să acționăm, să avem măsuri antidumping în anumite cazuri. Uh, trebuie să acționăm rapid pentru că acest lucru afectează negativ comerțul nostru. Un minut întrebare suplimentară. Da, domnule comisar desemnat, nu dețin detalii suplimentare, însă sper că le vom primi în viitor. Veți păstra în mandatul dumneavoastră independența autorităților care se ocupă cu anchetele. Veți garanta că principiile fundamentale ale regulamentului antidumping vor rămâne intacte. Vă angajați să consultați Parlamentul European în acest sens Uh, pe acest subiect uh, care este foarte important pentru noi. Mulțumesc. Uh, serviciile de anchetă sunt de înaltă calitate și sunt independente. Orice procedură antidumping trebuie să înceapă printr-o anchetă profesională și acord o mare importanță acestui lucru ca anchetele să fie independente. Bineînțeles că trebuie să uh, ținem cont și de aturile politice antidumping și ale regulamentului antidumping. Însă, există și măsuri pe care trebuie să le adoptăm noilor circunstanțe. Însă, în mare, consider că avem nevoie de o, o politică antidumping în climatul comercial actual, care eh, se va păstra și în următorul deceniu. Poate această politică va trebui adaptată, însă nu neapărat într-o direcție mai laxă, chiar din contră. Acum dau cuvântul reprezentantul grupului socialist și democrat, domnul David Martin. Mulțumesc. Care te cunosc din trecut și ești un politician uh, cinstit, însă mai dezamăgit în această dimineață pentru că ai spus că uh, ai păreri personale, însă există și uh, poziția comisarilor, colegiului de comisari sau a comisiei. Astăzi vrem să auzim părerile uh, tale personale. Aș dori opinia ta în legătură cu coerență. Uh, știți că, știi că se cheltuiesc milioane de euro pentru a rezolva problema HIV-SIDA. De asemenea, aceea, aceleași persoane nu au acces la medicamente în statele cu care avem acorduri comerciale. Vă te vei asigura că aceste acorduri de uh, comerț nu vor include uh, mențiuni de, temul, de tipul TRIPS Plus și că aceste lucruri se va, vor aplica și acordurilor cu India. Un minut pentru răspuns. În primul rând, cred că în 99% din cazuri, părerea mea personală coincide cu uh, părerea colegiului de comisar și acel 1% care diferă îl voi posta pentru mine. Însă, pe lângă acest lucru, uh, cred cu tărie în faptul că orice ființă umană are dreptul fundamental la medicamente. Nu este un subiect ușor de abordat, ține de drepturile de proprietate intelectuală, însă cred că trebuie să fie și este o politică europeană că acest drept trebuie protejat. Facem acest lucru în politica vamală, cu toate că au apărut câteva probleme. Au existat probleme, însă rezultatul final a fost întotdeauna că medicamentele au ajuns la destinatare. Știu că există o discuție dacă să existe prevederi TRIPS Plus în acordurile de liber schimb. Nu m-aș împotrivi de la bun început, însă pe de altă parte pot să existe asemenea prevederi pentru anumite produse și din anumite motive și acest lucru să se compenseze prin pos- posibilitatea importurilor paralele. Uh, un minut uh, Întrebare suplimentară? Ce veți examina ca și comisar în legătură cu directiva VAMALă 133 și pentru a reveni la acordul de liber, liber schimb cu India, acest lucru este foarte important pentru că India produce foarte multe medicamente generice. Acest acord poate, are potențial să afecteze nu doar India, ci și Uh, accesul la medicamentele ieftine a unei serii de state din Africa. Acordul de liber schimb cu India este încă în stadiu de negocieri. Voi monitoriza uh, aceste negocieri pentru a nu afecta liberul schimb cu uh, medicamente generice. Însă pot apărea probleme punctuale care rezultă din excepții TRIPS Plus. Nu pot exclude acest lucru uh, de la bun început, însă nu aceasta este abordarea mea. Statele în curs de dezvoltare au dreptul la aceste medicamente și trebuie să facem tot ce putem pentru a păstra acest drept și vom revizui regulamentul pe care l-ați menționat, însă acest lucru va dura ceva timp. Există în mod clar câteva modificări care trebuie să fie făcute pentru a evita ceea ce s-a întâmplat în trecut, în special în uh, Olanda. Vă mulțumesc chiar acum, doamna Quisthout Rovol, din partea domnului PP, din partea grupului PP. Hartelijk welkom, meneer de benoemde commissaris voor handel. Mulțumesc, uh, stimate domnule comisar de semnat. Sper ca colaborarea dintre noi să fie excelentă. Cred că sunt singura de origine flamandă în sală, în calitate de deputat în această comisie. Aș vrea să revin asupra ceea ce ați spus dumneavoastră în ceea ce privește A, ah, în ceea ce privește Rusia acesta este un lucru foarte important pentru noi, pentru că Rusia este un partener esențial. Ați spus de asemenea că există țări care au o perspectivă diferită și au o părere diferită cu privire la felul în care trebuie lucrat cu Rusia. Ați spus uh, pe bună dreptate că nu trebuie să fim încă siguri că Rusia poate să devină membru OMC. Iată de unde decurge întrebarea mea. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Cum putem să ne sporim uh, relațiile comerciale cu această regiune fără ca Rusia să fie membru în OMC? În colaborare cu comisara, va trebui să colaborați pe această temă împreună cu doamna comisar responsabilă de acest subiect și va trebui să vedeți cum împletiți elementele comerciale cu cele politice. Da, într-adevăr, sunt de acord că este o întrebare extrem de dificilă pentru a răspunde în 60 de secunde. Dar eu cred că este în interesul nostru în Uniunea Europeană să avem relații foarte bune cu Rusia, din punct de vedere politic, dar și economic. Aceasta se va reflecta în obligațiile contractuale. Acordurile pe care le negociem în momentul de față cu Rusia sunt de aceea foarte importante, iar capitolul comerț din aceste acorduri trebuie să fie bine dezvoltat. Este bine de aceea, cred eu, că Rusia să intre în OMC atât de repede cât se poate, pentru ca să poată respecta într-adevăr obligațiile contractuale care decurg din uh, apartenența la această organizație și care sunt foarte importante și din punct de vedere politic, pentru că ei sunt vecinii noștri și vor rămâne vecinii noștri. Avem deci tot interesul ca ei să respecte clauzele contractuale. Pe de altă parte, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră când spuneți că în momentul de față există probleme, de exemplu, în domeniul comerțului, pentru că s-au uh, crescut diferitele tarif, diferite tarife în mod unilateral, au promis să nu facă acest lucru și s-a întâmplat, deși în acordul nostru cu OMC-ul și Rusia ar fi trebuit să se angajeze să nu facă acest lucru. Deci, într-adevăr, ar trebui să înțelegem că dacă obligațiile contractuale ar fi mai clare, lucrurile ar fi mai simplu de urmărit. Mulțumesc. Întrebare suplimentară, 50 de secunde veți avea, pentru că ați depășit uh, timpul în prima întrebare. Da, de asemenea, în legătură cu Rusia, dar nu numai, este foarte important ca în ceea ce privește aprovizionarea cu energie să ne putem baza pe surse de încredere. Va trebui să colaborați în acest sens cu alți comisari. Și aceasta nu numai în contextul Rusiei, dar și în contextul Ucrainei, Iranului, Irakului și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră în acest context concret această colaborare și cum vreți să încercați ca rolul Comisarului pentru Comerț să fie și pentru noi în Parlament, Comisia Intea, un rol în continuare important, să nu se dilueze importanța rolului dumneavoastră în contextul energetic, pentru că acest complex este extrem de complicat. Și o altă întrebare foarte pe scurt, colega mea, doamna Saifi, a întrebat dacă uh, Doriți să implicați Parlamentul European în, în negocierile antidumping? Doriți sau nu să implicați concret Parlamentul? Mulțumesc. Domnule de Hucht, 50 de secunde. Da, în ceea ce privește negocierile antidumping, negocierile propriu-zise trebuie să fie purtate de către Comisie. Aceasta este convingerea mea, dar sunt gata să discut despre aceste subiecte cu dumneavoastră în Parlamentul European și să ascult cu atenție opiniile și propunerile dumneavoastră, dar negocierile sunt competența Comisiei. Cred că așa este mai bine să fie. În al doilea rând, în legătură cu aprovizionarea cu energie și siguranța aprovizionării cu energie, nu mi-e teamă ca independența politicii comerciale să fie pusă în pericol din cauza acestui subiect. Din contră, eu cred că faptul că relațiile economice externe sunt din ce în ce mai dezvoltate și au și o abordare politică întotdeauna ca și componentă, politica noastră comercială va fi întărită. N-am nicio problemă să colaborez cu serviciul extern al Uniunii. Știu că nu suntem o parte din acest serviciu și deci că suntem independenți. Eu sunt un om care îi place independența, oricum, și nu văd însă niciun risc în colaborarea cu acest serviciu. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Susta din partea Socialiștilor și Democraților. My Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, criza economică și financiară, din care încă nu am ieșit, cele din partea noastră o serie de măsuri legislative care să însoțească relansarea economiei reale, mai ales industria producătoare. Care este poziția dumneavoastră în legătură cu propunerea de regulament privind introducerea obligativității mărcii de origine pe mărfurile din afara Uniunii Europene pentru a apăra pe consumatori în legătură cu care Parlamentul s-a exprimat cu o majoritate foarte largă acum câteva săptămâni și care sunt propunerile pentru a coordona mai bine lupta împotriva contrafacerii la nivel european și mondial. Apoi v-aș invita um, să vă mai gândiți la, la acordul cu Corea, care ar va, este mai important în legătură cu impactul privind economia reală și nu în legătură cu elementele sale mai mult academice, care uh, poate să fie considerat unul bun, dar care poate avea repercusiuni importante asupra unor economii, ale unor state membre. In, uh, in favor of it. Știți uh, că există diferențe de opinii în legătură cu marca Made In. Parlamentul este în favoarea acesteia, iar Consiliul împotrivă. Vom încerca să facem o propunere acceptabilă pentru toți. Doamna Cathy Ashton, predecesoarea mea, a făcut propuneri în luna octombrie și sper că vom putea facilita procesul de luare de decizie. Lupta împotriva contrafacerii. Știu că cei care susțin o directivă privind uh, marca Made In. Um, în legătură cu acesta trebuie să uh, aplice decizie conform tratatului de la Lisabona, argumentează că această prevedere ar ajuta în lupta împotriva contrafacerii, dar nu trebuie să uităm faptul că este la fel de important să ajungem la un uh, acord bun în privind lupta împotriva contrafacerii și voi face toate eforturile pentru a ajunge la un rezultat pozitiv cât de repede la OMC în legătură cu aceste aspecte. O întrebare suplimentară? Un uh, aprof. În legătură cu Corea. E vorba mai mult de o invitație, având în vedere cu ceea ce ați spus. Dacă puteți să ne spuneți mai multe despre acordul cu liber schimb, cu, de liber schimb cu Corea. I don't think it... Nu cred că acordul de liber schimb cu Corea pune probleme. Mm, bineînțeles, va trebui să mai discutăm despre anumite sectoare, cum este cel producător de automobile. Dar, oricum, problemele sunt foarte limitate și uh, Um, e vorba de o parte foarte limitată a fluxului uh, comercial dintre Uniunea Europeană și Corea. Ceea ce este important sunt prevederile, prevederile de bază și elementele, clauzele de salvgardare care pot fi prevăzute pentru câțiva ani. Bineînțeles, rămân lucruri de discutat și voi uh, face acest lucru cât de repede, dar nu cred că E vorba de chestiuni blocante în sectorul uh, de mm, producători de bunuri. Acum, din partea PPI, are cuvântul domnul Winkler. And, uh, Mr. Commissioner designate, <clears throat> let me... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Dați-mi voie să citesc din declarația dumneavoastră din această dimineață. Ați spus că comerțul este un motor pentru dezvoltare. Am auzit, am luat notă de aceste abordări foarte constructive ca fost ministru al comerțului în țara mea. Aș avea, uh, m-ar interesa opinia dumneavoastră în legătură cu acordul CEFTA 2006 ca un instrument pentru a uh, intensifica perspectiva de aderare la Uniunea pentru statele din vestul Balcanilor se înțelege că SEFTA în 2006 este un exercițiu pregătitor pentru aceste state în aplicarea politicii comerciale comune a Uniunii Europene. Eu cred că este mai mult decât atât și sper că împărtășiți această viziune cu mine. SEFTA, is, is, is part of the, uh... SEFTA face parte din abordarea de preaderare și cred că trebuie să ne dăm seama că pentru noile state membre nu este ușor să digereze întregul achi comunitar dintr-o dată. Bineînțeles că aceasta este o abordare foarte bună pe baza liberului schimb, care elimină barierele tarifare. Mi se pare un instrument foarte bun pentru integrarea Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană și acesta este rolul politic. În Balcanii de Vest trebuie să fie integrați nu uh, neapărat foarte repede, ci în cel mai bun uh, fel în uh, Europa. Este o zonă importantă din punct de vedere economic și importantă și din punct de vedere istoric, pentru că vom crea uh, cea mai mare piață din lume. Întrebare suplimentară? Dacă putem să vorbim despre zona geografică din partea de est a Europei, am găsit în răspunsurile dumneavoastră pentru Parlament că sistemul comercial a fost uh, uh, îndeplinit uh, bine prin acorduri bilaterale și ați menționat uh, exemplul Ucrainei. Trebuie să menționăm și Republica Moldova, care face parte și din programul SEFTA 2006. Mă întreb dacă veți fi activ în utilizarea comerțului și a dezvoltării economice ca uh, instrument pentru a apropia aceste state și a le da o perspectivă europeană. Nu mă voi angaja la perspective de aderare pentru Moldova. Acest lucru va trebui discutat ulterior, însă mi se pare foarte important ca Moldova să devină parte a uh, spațiului economic european însă știți că în cazul Moldovei există și probleme politice care vor trebui rezolvate. Va trebui să avem o abordare gradată care este bazată pe cazul specific al fiecărui stat. Și în interiorul acestei abordări, uh, SEFTA este un instrument important. Suntem în favoarea acestui instrument pentru integrarea lui, însă trebuie să ne dăm seama că nu este doar o problemă economică și înțeleg că această întrebare, întrebare vine din România, însă trebuie să înțelegeți că există și anumite sensibilități politice. Vă mulțumesc. Chiar acum uh, are, este rândul reprezentantului ALDE, domnului, domnul Rinaldi. Comisarul de Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, vi s-au pus multe întrebări specifice. Eu acum aș vrea să fac referire la răspunsul dumneavoastră adresat colegului uh, Arif la începutul audierii. Ați spus că obiectivul comerțului internațional este creșterea economică, crearea de locuri de muncă, respectând drepturile sociale și ați spus că uneori creșterea economică trebuie să o găsim în afara Uniunii. Eu sunt nou în aceste comisie și uneori am încercat să discutăm cu Comisia anumite lucruri, de exemplu acordul cu Corea, conform unor informații, ar putea implica pierderea multor locuri de muncă. Deficitul comercial cu China în ultimii cinci ani s-a triplat. Când discutăm cu interlocutorii uh, în state ACP, uh, aceștia subțin că comerțul liber cu statele lor poate să crească, dar situația socială și producția în aceste țări se poate înrăutăți. Aș vrea să înțelegeți din partea dumneavoastră care sunt, după părerea dumneavoastră, parametrii de sub, pentru succesul politicii comerciale. Creșterea schimburilor comerciale în sine sau aveți intenția să introduceți să ne spuneți și nouă care ar fi criterii privind evaluarea economiei reale diferiți? It's true that uh, our trade uh, Este adevărat că deficitul nostru comercial a devenit destul de mare, dar nu suntem singuri în această situație. Putem să ne uităm și aceeași, subiect, aceeași problemă între Statele Unite și China. Dar dacă ne uităm la Asia în total, în totalitatea sa, vedem că, de fapt, deficitul comercial nu a scăzut prea mult. Uh, Dacă scopul nostru este comerțul în sine, nu, nu este așa, bineînțeles. Dacă ne uităm la criza financiară și economică, ea a rezultat din cauza unor dezechilibre pe piața financiară, așa cum se întâmplă și cu comerțul. Există probleme economice legate, deci nu putem să vedem uh, economia fără comerț și în același timp trebuie să stabilim reguli foarte clare și aceasta este și uh, sarcina mea. Nu este vorba numai de promovarea comerțului, care este într-adevăr uh, mai degrabă în sarcina statelor membre sau a regiunilor. Sarcina mea este să creez un cadru politic și juridic pentru ca obiectivele pe care și le propune Uniunea să poată fi, uh, fi realizate, de exemplu, protejarea drepturilor sociale sau proiectarea valorilor europene în general în lume. Așa. O întrebare suplimentară? Domnule comisar desemnat, când călătoriți, V-ați, v-aș invita să mergeți și în supermarket din Asia sau America Latină. Ați putea observa și lucruri amuzante în legătură cu ce este nu o adevărată contrafacere, ci un fel de mascaradă, de, de um, a unor produse de larg consum care sunt vândute ca și cum ar fi fost produse în țările Uniunii Europene. Și în acest sens aș dori să știu dacă aveți intenția să aplicați extensia articolului 23 din TRIPS, care acum se limitează la băuturile alcoolice și la alte produse care ar necesita o indicație de indicație uh, de proveniență geografică europeană care ar putea oferi la nivel uh, internațional o adevărată garanție de uh, protejare a acestor indicații geografice. Vă rog. Yes, I have already been traveling a little. Da, am călătorit într-adevăr um, destul de mult, am fost ministru de externe timp de 5 ani, deci am văzut o mare parte din lume și chiar și supermarketuri, pentru că, într-adevăr, e foarte interesant când vizitezi o țară să mergi în supermarket. Nu sunt foarte sigur, însă, că s-ar putea extinde articolul 23 din TRIPS pentru uh, produsele manufacturate. Cred că am putem găsi alte soluții. Eu sunt uh, în favoarea unei soluții made in, așa cum a fost ea propusă până acum, dar pentru aceasta ar fi nevoie de un acord între Parlamentul European și Consiliu. Propunerile pe care le-a făcut Catherine Ashton în octombrie ar putea să fie de folos. Ele ar limita, bineînțeles, aria de aplicare, dar cred că ar fi o abordare foarte bună și eu aș susține-o. Pe de altă parte, nu cred că în ceea ce privește trip se pot compara băuturile alcoolice cu, nu știu, pantofi, de exemplu. Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum domnului Ștațni din partea PPE. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. În octombrie, pe 15 octombrie, predecesorul dumneavoastră, sunt aici, domnule comisar, doamna Catherine Ashton a semnat un acord de liber schimb cu Corea de Sud. Acest acord este în curs de ratificare de către statele membre și trebuie să fie ratificat și de către Parlamentul European. Am o întrebare specifică în legătură cu acest subiect. Sunteți de acord că concesiunile făcute față de Corea de Sud și uh, drobecul care, pe care reprezintă regula de origine ar pune industria manufacturieră într-un dezavantaj față de uh, cei uh, manufacturieri din Corea de Sud. Cum propuneți să remediați această situație conservând un nivel egal în general pe piața europeană. Mulțumesc! Știu că duty drawback-ul este într-adevăr un subiect foarte dificil. Am încercat în ultima vreme să încerc să înțeleg mai bine de fapt despre ce este vorba și care sunt consecințele acestui drawback. Un calcul foarte simplu m-a dus la rezultatul următor pentru o mașină de 10.000 de euro, diferența ar fi de 100 de euro. Deci cam despre aceste sume vorbim. Să încercăm așadar să relativizăm această problemă și să discutăm uh, pe calm. Pe de altă parte, în cadrul duty drawback-ului, care este o practică acceptată la nivel internațional, aplicată și de Uniunea Europeană, pentru că se aplică duty drawback și în momentul de față în Uniunea Europeană, uh, în legătură cu Corea de Sud, trebuie spus că dacă vor fi probleme, va trebui să reacționăm. E, există un mecanism special care ar putea limita acest bec la 5%, care acum este la 8%. Mai există și alte posibilități de reacție în ceea ce privește clauza de salvgardare, măsuri care sunt incluse în această clauză, care ar putea fi declanșate dacă rezultatul acestui duty drawback ar fi mai prost decât ceea ce ne-am fi închipuit, putem folosi aceste clauze de salvgardare. Dacă se întâmplă așa, vom folosi aceste clauze, dar să ne uităm acum la acordul ca atare și să-l judecăm pe baza ceea ce reprezintă el. Mulțumesc, întrebare suplimentară de un minut. Domnule comisar desemnat, în continuare consider că nu avem într-adevăr un nivel egal în Uniunea Europeană Așa cum ați spus-o și dumneavoastră în uh, discursul dumneavoastră, e vorba de un acord bun, așa ați spus uh, la început. Pentru mine bun înseamnă insuficient, de fapt. Există participanți care nu satisfac cerințele. Vreau doar să mă asigur de părerea dumneavoastră, să văd dacă aveți aceeași părere cu mine, și anume că s-ar putea instala o tendință prin care manufactura europeană să fie depășită încet încet de importuri, ceea ce ar avea, bineînțeles, un impact negativ pe ocupare în Uniunea Europeană și pe economia Europei. Da, aveți un minut pentru răspuns pentru că v-ați depășit timpul în primar prima întrebare. Stimați uh, membrii Parlamentului European, pentru mine bine înseamnă bine și nu mediocru sau mediu, pentru că atunci când spun că este un acord bun, el chiar este bun și îl voi apăra în fața Parlamentului European. Sunt gata să discut cu dumneavoastră implementarea măsurilor de salvgardare. Sunt gata de asemenea să împărtășesc cu dumneavoastră toate informațiile pe care le avem pentru ca să susținem această teză că acordul este beneficiar pentru Uniunea Europeană sunt încrezător că pentru industria manufacturieră este un acord bun, deci nu creează probleme. Avem clauzele de salvgardare atunci când un dezechilibru s-ar putea instala. Dacă ne uităm la produsele din manufactură, Corea de Sud nu este cu siguranță cea mai mare problemă din Asia. Sunt alte probleme mai mari pe care ar trebui să le abordăm. Aceasta nu este Corea unde standardul de viață este deja mult mai ridicat, unde standardul se aseamănă cu al nostru, că ei și-au luat angajamente deja față de Organizația Internațională a Muncii și tratatele sale și uh, față de drepturile lucrătorilor. Așadar, aceasta nu este problema cea mai mare, cu siguranță nu prima problemă pe care am avea-o în legătură cu produsele care vin din Asia. Mulțumesc. Acum are cuvântul din partea socialdemocraților doamna Muniz. Mulțumesc, domnule președinte. Son un cierto cansancio. Comisia a suferit de pe urma unor uh, um, blocaje în negocierile cu comunitatea andină. Anumit anumiți membri ai acestei comunități uh, au uh, demarat negocieri bilaterale cu Comisia de exemplu Columbia. Ne întrebăm în ce măsură sunt respectate drepturile omului și, omului și drepturile sindicale în această țară. Considerăm că Comisia nu ar trebui, unii consideră că Comisia nu ar trebui să, să negocieze un acord bilateral cu Columbia. Alții consideră că situația se îmbunătățește în această țară și trebuie să negocieze acorduri formale într-un cadru comercial mai strâns cu uh, Columbia, care ar putea uh, favoriza și situația drepturilor omului. Care este punctul dumneavoastră de vedere, domnule comisar desemnat? Next week, uh... Săptămâna viitoare, misiunea tehnică a Comisiei Europene va merge la Lima cu o, pentru o nouă rundă de discuții. Nu cred că se va lua o decizie de încheiere a discuțiilor cu această ocazie, pentru că mai trebuie discutate destul de multe lucruri. Va, e vor, va fi vorba de o discuție la nivel tehnic și nu politic. Oricum, vom iniția un acord cu Columbia numai după o discuție politică foarte amănânțită a subiectului. Deci, uh, eventuala încheiere a discuțiilor, negocierilor de ordin tehnic nu uh, înseamnă că se vor încheia și uh, se va încheia și acordul, pentru că mai e nevoie de discuții de ordin politic. Mulțumesc. Întrebarea mea suplimentară se referă la negocierile din cadrul OMC privind uh, indicațiile de origine geografică. Aceste produc, produse tipice din teritoriu, altele decât um, vinul și altor produse alcoolice, sunt sensibile. Cum aveți de gând să protejați aceste indicații de origine în cadrul negocierilor uh, din cadrul rundei de la Doha, în mod eficient? Discuția de la OMC este încă în curs privind uh, indicația de origine geografică. Este un element foarte important pentru Uniunea Europeană și la Parlamentul European se discută de multe ori aceste lucruri uh, și vom continua să încercăm să negociem un acord ambițios privind aceste indicații geografice și la OMC. Același obiectiv uh, îl vom urmări și în negocierile bilaterale și regionale. Avem de gând să avem acorduri ambițioase în acest sens. Now it's Acum este, a venit rândul verzilor reprezentate, reprezentați de doamna Caroline Lucas. Vă rog. Corporate influence. Avem o întrebare în legătură cu influența companiilor mari asupra politicii comerciale și în legătură cu independența. La început ați vorbit despre nevoia de independență și ați făcut legătura cu faptul că este nevoie să ascultați Uh, cât mai multe interese și cât mai mulți experți și ați spus că este importantă independența pentru a contagura influența unor părți terțe. Ne bucurăm că spuneți acest lucru și vom uh, fi foarte atenți în modul în care uh, în practică aplicați aceste principii. Domnul Barroso a anunțat că uh, va, anunța, uh, va prezenta un nou plan post strategia de la Lisabona. Independența este o valoare cheie un ONG a obținut uh, acces la documentele uh, Direcției Generale pentru Comerț și știm acum că Business Europe uh, s-a întâlnit de șapte ori uh, cu funcționarii de la DigiTrade, în timp ce alți reprezentanți ai societății civile s-au întâlnit foarte rar cu aceștia. Deci, cum veți putea lupta împotriva unor interese foarte puternice când e vorba de revizuirea strategiei Uniunii Europene în domeniul economiei și comerțului? of personal integrity. Cred că e vorba de integritatea personală aici, în primul rând. Vom da dovadă de transparență în legătură cu aceste întâlniri la nivel de serviciile Comisiei. Într-adevăr, avem multe lobby-uri la Bruxelles și e important faptul că există multe lobby-uri, de altfel. M-am întâlnit odată cu președintele organizației Business Europe și poate că mă voi întâlni din nou cu această organizație pe viitor. Um, sunt deschis uh, la, la consultări cu societatea civilă și în cadrul inițiativei privind societatea civilă uh, lansată de domnul comisar Lamia acum vreo 10 ani. Este foarte important să fim informați uh, în legătură cu elementele cheie importante în negocieri și acest lucru putem afla doar din întâlniri cu toți, uh, toate părțile interesate. Voi face acest lucru. Întrebare suplimentară. Mă bucur că ați vorbit despre condiții egale. Bineînțeles, nu e vorba despre accesul lobbyurilor în general, ci despre faptul că lobbyurile uh, agenților economici au un rol mai proeminent ați avut un rol în Consiliul Economic al Belgiei, uh, în care um, parteneriatul Um, v-ați consultat cu parteneriatul, dar nu cred că ați avut uh, uh, inițiative similare legătură cu relațiile cu sindicatele. Ne puteți asigura că veți avea un, uh, un comportament mai echilibrat în politica comercială a Uniunii Europene? Am spus deja mai devreme în dezbateri că rolurile la nivel de stat membru și la nivel european, în calitate de comisar pentru comerț, sunt diferite. Într-un stat membru e vorba de promovarea comerțului și am stabilit, am creat acest consiliu al uh, lumii afacerilor pentru a promova mai bine produsele belgiene în țări terțe. Sper că și succesorul meu uh, va continua această inițiativă. În calitate de ministru al afacerilor externe, m-am consultat și cu societatea civilă. M-am întâlnit cu reprezentanții acesteia semestrial pentru a discuta chestiuni legate de politica externă a Belgiei. Am uh, promovat de asemenea politica ușilor deschise. Dacă reprezentanții societății civile au dorit să se întâlnească cu mine, au putut să o facă. Aceasta va fi și politica mea în noul meu rol. Now Vă mulțumim. Acum s-a încheiat uh, prima rundă de întrebări din partea comisiilor și acum trecem la o a doua rundă de întrebări din partea comisiilor invitate dau cuvântul reprezentantei Comisiei DEVE, doamna Strifler. Michel Strifler, vă rog. Oui, merci beaucoup. Uh, alors... Vă mulțumesc foarte mult. Acum că a apărut un acord în OMC în legătură cu disputa între Statele Unite și Uniunea Europeană în legătură cu bananele, ce măsuri veți, veți lua pentru a ne asigura că statele ACP vor putea continua să producă banane în mod competitiv pe piața mondială fără a recurge la dumpingul social? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mă bucur că a, s-a ajuns la un acord în legătură cu bananele pentru că dacă vrem să încheiem runda de Uh, negocieri de la Doha, trebuie să avem un acord și este important să uh, ținem cont de acest acord la OMC trebuie să diminuăm cu 80% uh, tarifele, însă în acordul cu legătură cu bananele este vorba de 35%. Este un fel de uh, semnal pregătitor pentru runda de la Doha și Există și un acord de 200 de milioane de euro pentru a susține producătorii locali în statele ACP și în ceea ce privește producția europeană de banane, care există de asemenea într-un anumit număr de state ultraperiferice. Există un green box, uh, măsuri care susțin producătorii de banane. Uh, deci trebuie să păstrăm aceste drepturi. Întrebare suplimentară? Se pare că nu. Atunci reprezentantul AFET, doam, domnul Mircea Pașcu. Vă mulțumesc. Prin crearea poziției de înalt reprezentant, tratatul de la Lisabona a vrut să transmită un semnal că se vrea o coerență mai mare în relațiile externe ale Uniunii Europene. Comerțul este o parte importantă a relațiilor externe, deci inevitabil, ați și menționat acest lucru, veți colabora cu înaltul reprezentant, care se întâmplă să fie predecesorul dumneavoastră, predecesoarea dumneavoastră în funcția de comisar Vă întreb dacă aveți o opinie în legătură cu acordurile de parteneriat și cooperare versus acorduri de liber schimb. Cum vedeți aceste instrumente? Aveți anumite idei în acest sens? Vă mulțumesc. Diferența este că atunci când uh, vorbim despre un acord de liber schimb, primează comerțul și Comisia Comerț, atunci când este un parteneriat de cooperare, atunci în altul reprezentant coordonează acest subiect. Decizia, dacă intrăm într-un acord de liber schimb sau un acord de parteneriat de orice tip, pentru că există foarte multe acronime pentru aceste acorduri, acesta este o decizie politică ce poate fi luată de către Consiliu la propunerea Comisiei. Deci, va trebui să uh, discutăm la acest nivel. Va exista și un acord de parteneriat cu Rusia. În ceea ce privește comerțul, ne vom asigura că uh, suntem implicați și uh, introduși în aceste negocieri. Este adevărat că este vorba de o decizie politică, însă bineînțeles că putem explica Rusiei că nu este vorba în principal de comerț, este vorba și de alte puncte. Întrebare suplimentară, chiar de aceea nu am întrebare suplimentară, spune domnul Pașcu. Acum trecem la a doua rundă de întrebări din partea membrilor comisiei, INTA. Urmează din nou domnul Zaradil din partea conservatorilor și reformiștilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe o notă mai tehnică acum, s-au spus multe lucruri în legătură cu tratatul de la Lisabona. Nu suntem cu toții foarte mulțumiți în acest sens se introduce o nouă instituție, Serviciul de Acțiuni Externe, care mie mi se pare că mai mult complică lucrurile decât le simplifică. Întrebarea mea, domnule de Gift, este dacă aveți vreo idee cum veți coordona ide- munca Direcției Generale Comerț cu acest serviciu de acțiuni externe. De exemplu, dacă vor exista uh, echipe comune ale Direcției Generale de Comerț cu acest uh, serviciu de, de acțiune externe. Vă mulțumesc. Comerțul nu face parte din uh, serviciul de acțiune externe. Comerțul este un subiect separat pentru că aici avem competențe exclusive. Însă, Trebuie să avem o cooperare bună cu Serviciul de Acțiuni Externe. Acest serviciu va exista în Bruxelles și în statele terțe. Și în special în statele terțe, în anumite state terțe, avem delegații comerciale care vom, vor conlucra cu Serviciul de Acțiuni Externe, care nu fac parte din acest serviciu aceste delegații răspund direct Direcției Generale Comerț, ierarhic, nu trebuie să fie sub serviciul de acțiune externe, însă trebuie să colaborăm îndeaproape. Nu mă tem de acest lucru, pentru că am experiență cu diplomații trimiși în exterior, cu diversele ambasade din statele terțe și deocamdată conlucrăm foarte bine. Același lucru sper să se întâmple între Serviciul de Acțiuni Externe și Direcția Comerț și în relația dintre Serviciul de Acțiuni Externe și ambasadele bilaterale. Acest lucru funcționează foarte bine. Întrebare suplimentară? O întrebare în legătură cu dereglementarea pentru că domnul Barroso a spus mult de, multe despre o reglementare mai bună. Aveți planuri să ajutați activ pe domnul Barroso în planurile sale prin identificarea acelor uh, mențiuni din achiul comunitar care nu care pot fi îmbunătățite pentru a favoriza mai mult uh, comerțul în mod excepțional accept această întrebare pentru că ar trebui, teoretic, ca întrebarea suplimentară să aibă legătură cu prima întrebare. Nu mă deranjează să răspund la această întrebare. Nu uh, este doar rolul meu să... Eu sunt... Trebuie să-l ajut pe domnul Barroso Uh, și acest lucru l-am menționat și în declarația mea de intenții. Puteți, se poate privi legislația comunitară din mai multe puncte de vedere și une, unii ar putea spune că există unele măsuri care nu sunt foarte utile pentru comerț, însă în același timp există aceeași abordare din partea celor care susțin dezvoltarea, fondurile structurale, și alte divizii. Însă, legislația europeană este un compromis între toate acestea. Și eu voi putea să răspund în legătură cu o măsură specifică, însă în acest moment nu aș spune că la nivel global există o abordare contrară comerțului în legislația noastră. Vă mulțumesc. Acum urmează domnul Higgins din partea GUE. Parliament questionnaire, you are quite... În chestionarul adresat de către Parlamentul European dumneavoastră ați spus că vreți să fiți foarte plin de inițiativă, să promovați o integrare puternică a piețelor, a acordurilor de liber schimb și a acordurilor de parteneriat. Însă, aceasta nu este realitatea multor acorduri care să permită o colaborare multilaterală care mai degrabă distruge participarea micilor uh, întreprinderi și care distruge capacitatea în economiilor de a oferi locuri de muncă prin aceste acorduri. Deci cum puteți spune că o promovare mai puternică și mai rapidă a unei liberalizări uh, profunde ar însemna o reprezentare a intereselor europene și nu a intereselor firmelor mari? Nu credeți că acesta este un conflict de interese care ar duce la un profit mai mare al întreprinderilor multinaționale, în același timp însă încălcând poate chiar drepturile omului? I guess it, it could be that we have s-ar putea să avem o abordare destul de diferită pe această temă. Permiteți-mi să spun însă două lucruri. În primul rând, eu nu cred că o țară se poate dezvolta fără să își dezvolte economia și nu cred că poate să-și dezvolte economia fără să își dezvolte comerțul. Dacă nu există comerț, de exemplu în agricultură, unde avem o agricultură de subsistență, numai prin comerț putem avea cu adevărat o producție care să se și comercializeze. Deci cred că într-adevăr e nevoie de accesul la, liberele, la piața liberă. Am spus-o și în declarația mea de intenție scrisă. Intenția politicii comerciale este de asemenea și transmiterea valorilor europene în ceea ce privește drepturile omului, protecția mediului, schimbărilor climatice și uh, drepturile lucrătorilor. Toate acestea vor fi o parte integrantă a abordării mele în ceea ce privește politica comercială. Întrebare suplimentară. Uh, trade can... Comerțul poate fi baza solidarității umane sau poate fi uh, Uh, în baza unei, uh, unei relații inegale, așa cum cred eu că se întâmplă în momentul de față. În ceea ce privește drepturile omului, ați spus că după o dezbatere politică abia v-ați gândit de la semnarea unui acord cu Columbia, de exemplu. Dar oare nu este clar că organizațiile non-guvernamentale din Columbia sau uh, alte organizații civice au deja dovezi pentru felul în care guvernul se implică în uh, acțiunile economice, încălcând, uh, de exemplu, drepturile sindicatelor din și în ultima vreme aceste cazuri s-au multiplicat, iar marile companii, inclusiv cele europene, sunt cei care beneficiază de represiunea împotriva sindicatelor. Care sunt deci măsurile pe care le-ați luat pentru investigarea acestei situații înainte să vă gândiți măcar la asemnarea unui acord cu Columbia? comisarul desemnat. Ceea ce am spus deja este că nu vom iniția și parafa un acord înainte să avem o dezbatere politică. Un acord comercial este mai întâi negociat și abia după aceea este parafat. Deci înainte de parafare avem nevoie de dezbatere politică. Deci trebuie să ne gândim mai întâi foarte și să dezbatem profund problema. În ceea ce privește textul negociat de până acum, trebuie spus că există deja o clauză pentru respectarea drepturilor omului în care se prevede și luarea de măsuri în cazul încălcării acestor prevederi. E vorba de un angajament și din partea mea că va exista o dezbatere politică pe această temă și voi vedea și cum trebuie să discutăm acest lucru cu partenerii noștri înainte de parafarea acestui acord. Mulțumesc, spune președintele. Acum vom asculta întrebarea domnului Belder din partea grupului EFD. Unde este domnul Belder? Pe dreapta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că mă simt foarte aproape de candidatul pe care îl sunteți, pentru că, din punct de vedere politic, avem un trecut similar. Domnule de Hucht, în Balcanii de Vest avem fenomenul creierii de carteluri, de monopolizarea pieței și acest lucru nu se, este compatibil cu filozofia noastră comercială, pentru că acestea sunt țări care doresc să adere la un moment dat la Uniunea Europeană și deci, este vorba de o urgență într-un fel. Dacă ne uităm însă la venitul mediu al populației sârbe, de exemplu, și la prețurile pentru alimente, putem să tragem diferite concluzii de care ați vorbit și dumneavoastră înainte. Ați spus că v-ați gândit că trebuie luate măsuri pentru a putea pune capăt acestei probleme. Da, în ceea ce privește cartelele, uh, cartelurile și monopolurile, taicunurile, într-adevăr există acest fenomen. Uh, există și încercări să se creeze astfel de carteluri în, pe piață în general. Dar ce se întâmplă când acestea sunt transpuse în Uniunea Europeană? Aici trebuie să găsim o soluție. Eu cred că avem mijloacele și instrumentele pentru a putea combate această tendință. Avem, de exemplu, politica concurenței, care nu este în portofoliul meu. Trebuie să audiați pe colegul meu, care este responsabil cu concurența, dar sunt convins că tocmai aderarea la Uniunea Europeană va putea să asigure faptul că aceste monopoluri, câteodată istorice, să poată fi sparte, în fine, și să se aplice, în fine, legea pieței. Aceasta înseamnă că vom avea produse mai bune pentru un preț mai bun. Mulțumesc! Întrebare suplimentară? Da. Bun. Întrebarea mea deviază puțin de la ultima întrebare pe care am pus-o și de aceea vă rog să aveți uh, puțină răbdare. Anul trecut am cerut întocmirea unui raport din partea Comisiei despre munca mm, și lupta împotriva muncii în rândul copiilor. Domnule comisar desemnat, când vom avea în fine acest studiu? pe care să-l putem uh, folosi. În decembrie am întrebat ce se întâmplă la comisie. Cel puțin în guvernul meu, tema aceasta este foarte importantă. Mulțumesc! Vreau să vă amintesc că o întrebare suplimentară nu este o a doua întrebare, ci trebuie să aibă legătură cu prima întrebare. Dar puteți răspunde, domnule comisar desemnat, la această întrebare. La rugămintea Parlamentului European, Comisia a întocmit un raport despre subiectul muncii infantile. Acest uh, raport este gata în momentul de față. Trebuie însă să fie prezentat Consiliului și Parlamentului European, dar cred că acest lucru se va întâmpla chiar în următoarele zile, dacă nu mă înșel. Cred că se va întâmpla chiar în uh, comisia actuală, deci sub doamna Ferrero-Waldner. Eu cred că pe 27 ianuarie se va întâmpla, pe, de ziua mea chiar. Thank you. Now I give the floor to Mr. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Zalewski din partea PPE. Mulțumesc. Domnule președinte, stimate domnule comisar desemnat, tratatul de la Lisabona este cel prin care se creează serviciile externe ale Uniunii Europene și Uniunea Europeană obține mai multe competențe în ceea ce privește investițiile externe. Întrebarea mea este cum vom folosi aceste instrumente pentru a apăra interesele economice și de investiții ale statelor membre dacă activitățile unor state terțe se opun acestora. Aici nu e vorba doar de bariere tarifare, dar ce bariere Dar e vorba de bariere tarifare împotriva unor state membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește investițiile în țări terțe din partea unor țări membre ale Uniunii Europene, aceste activități eh, pot să fie împiedicate din motive politice de țări cum ar fi Rusia. Într-adevăr, investițiile externe reprezintă o nouă competență în domeniul comerțului a Uniunii Europene. Este important acest lucru pentru că în cadrul politicii comerciale în general ne confruntăm cu probleme foarte diverse. Și aș sugera ca să organizăm o discuție Uh, aprofundată în legătură cu acest subiect pe baza unei comunicări a Comisiei. Avem uh, acorduri în domeniul investițiilor pentru protecția investițiilor și mm, ne vom uh, debarasa de acestea. Mai întâi vom asigura certitudine juridică, apoi vom vedea ce inițiative vom avea și în relație cu ce țări. Și ținând cont de prerogativele noastre în ceea ce privește investițiile, cred că siguranța juridică a investițiilor în țări terțe este subiectul cel mai important pe care trebuie să-l abordăm cât de repede, pentru că are legături și cu securitatea energetică. Aș putea să elaborez pe această temă, domnule președinte, dar știu că nu prea am timp. O întrebare suplimentară din partea domnului Zalewski. Moje pytanie drugie Mulțumesc. A doua întrebare este legată de prima. Se referă la protecția comerțului liber și folosirea acestuia în promovarea valorilor europene. Am vorbit despre, ați vorbit despre Ucraina și unde un uh, acord de liber schimb cu Ucraina. Considerați că acest acord trebuie să fie complet autonom și că trebuie să facă abstracție de situația internă din această țară sau, din potrivă, nu ar trebui că dacă oferim soluții în interesul Ucrainei, nu ar trebui să și încurajăm Ucraina să continue reformele pentru a consolida statul de drept în această țară? The free trade Raportul de, eh, acordul de liber schimb pe care îl negociem în momentul de față cu Ucraina face parte dintr-un pachet mult mai extins care are și un capitol politic foarte important, dar acordul de liber schimb este foarte important pentru securitatea energetică, de aceea este considerat prioritar de către Uniunea Europeană. Pe de altă parte, este important de asemenea uh, că în acest acord de liber schimb să avem prevederi privind apărarea drepturilor sociale, protecția mediului, deci nu e vorba doar de, un, uh, de o abordare simplă, strict comercială, ci vom aborda toate subiectele pe care le abordăm și în acordul de liber schimb cu alte țări, cu Corea de Sud de curând, vom face și cu Ucraina, dar este evident că pentru securitatea noastră energetică este foarte important. Acum, domnul Cutaș are cuvântul din partea socialiștilor și democraților. Um, like to discuss an... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să abordez o chestiune importantă pe care ne-ați menționat deja în um, declarația dumneavoastră introductivă, dar nu ați abordat-o pe larg, așa că vă dau acum această posibilitate. E vorba de protecția mediului, de drepturile sociale și drepturile uh, fundamentale ale omului în general care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu includerea automată a acestor criterii în acordurile bilaterale și multilaterale? If you mean by automatic dacă prin includere automată înseamnă, um, sau vă referiți la faptul că trebuie să abordăm aceste chestiuni, într-adevăr le vom aborda și ne vom asigura că rezultatul acestor discuții se vor reflecta în acorduri. Pe de altă parte, însă, nu cred că putem uh, considera includerea lor automată că în sensul că am avea prevederi identice în toate acordurile, pentru că, bineînțeles, abordarea este, trebuie să fie diferită de la o țară la alta, în funcție de nivelul acesteia de dezvoltare. Dar, într-adevăr, consider că trebuie să ne folosim politica comercială pentru a ne proiecta um, valorile. Și e vorba de un exercițiu echilibrat, de echilibrare. consider, într-adevăr, că prin comerț putem uh, să apărăm drepturile omului în țările noastre partenere, la partenerii noștri comerciali, dar și consider că trebuie să se facă referire la tratatele internaționale privind drepturile forței de muncă. Tre- cred că trebuie să abordăm chestiuni privind protecția mediului deci, acestea considerente trebuie să facă parte din negocierile noastre, dar aceste acorduri sunt însă acorduri comerciale. Trebuie să apere comerțul, cu, respectând în același timp, în același timp uh, elementele pe care le-ați menționat. Întrebare suplimentară. Vreau să amintesc faptul că Statele Unite a introdus uh, legea pentru comerț în 2009, care a propus uh, includerea acestor standarde în noi acorduri comerciale. Ce credeți că va trebui să facă Comisia pentru a promova uh, Uniunea Europeană în cadrul unui nou model comercial într-o lume globalizată? Da. Aș spune următorul lucru cred că este foarte important ca în, acest, pe aceste, în abordarea acestor teme Statele Unite și Uniunea Europeană să aibă aceeași abordare, în sensul că Statele Unite fac și ele progrese în această direcție pentru a include aceste considerente în acorduri, nu doar să le abordeze, dar uh, să o facă astfel încât acestea să aibă un impact real. Astfel, Uniunea Europeană poate să facă mai ușor același lucru, pentru că concurența între partenerii comerciali este mare. Este foarte important ca Uniunea Europeană și Statele Unite să aibă aceeași abordare. Nu trebuie să uităm faptul că împreună reprezentăm peste 50% din economia mondială. Deci, dacă dorim să stabilim standarde, trebuie să le stabilim împreună. Now I'll give the floor to Mr. Acum îi dau cuvântul domnului Fierner. Domnul Salba. Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat. Corea, ați spus că există anumite condiții, cum ar fi comerțul de textile, Însă aceste probleme nu țin neapărat de Corea. În același timp trebuie să fim precauți pentru că se stabilește un precedent pentru acordurile cu alte state. Și acest lucru îngrijorează uh, câteva pe unii dintre membrii acestei comisii. După aceea, în legătură cu relațiile strategice cu America Latină, atunci când vorbim despre comerț, Vrem un acord de asociere cu America Centrală, în special acum că avem un acord în legătură cu producția bananelor în OMC și au avut uh, loc alegeri cheie în noiembrie în Honduras. Sunt de acord cu remarca dumneavoastră în legătură cu Duty Drawback. ați men- am menționat deja că duty drawback-ul nu este ceva care apare deodată în acordul de liber schimb cu Corea. De exemplu, acesta face parte și din acordurile noastre existente cu Columbia. Nu este vorba de un element nou. Însă sunt de acord că trebuie să acordăm atenție acestui aspect. În America Latină există o problemă politică în Honduras și întrebarea este dacă suntem pregătiți să ne angajăm cu America Centrală uh, în acest moment. Există diferite opinii. Va trebui să reevaluăm situația odată ce guvernul va fi instalat. Însă aceasta este o decizie politică și va trebui luată Eh, și atunci eh, și Parlamentul va avea un cuvânt de spus. Eu cred în aceste responsabilități, deci vă pun și dumneavoastră întrebarea dacă va trebui să negociem sau nu cu Honduras. Întrebare suplimentare? Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat. De asemenea, v-ați referi la o clauză de salvgardare în ceea ce privește Columbia, care poate interveni la 5 ani după, intervin, după semnarea tratatului. Dacă tratatul nu este atât de echilibrat pe cât credeți, nu credeți că este cam târziu acest lucru pentru anumite industrii cheie din Europa. Cred că această uh, întrebare vă referiți la Corea, nu la Columbia. Da, într-adevăr, motivul pentru care Eh, intră în vigoare acest, această remediere a duty drawback-ului după 5 ani și eu mă întreb acest lucru. Acesta este momentul în care vor dispărea tarifele. Acest element intră în joc în momentul în care dispar tarifele. Pentru că dacă ar exista în continuare tarife, ar exista o uh, abordare, ar fi o abordare contradictorie. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna de Sarnes din partea grupului ALDE. Vă mulțumesc. Ați spus de mai multe ori că pentru dumneavoastră comerțul internațional nu este un scop în sine, ci un instrument politic și sunt total de acord cu acest lucru. Însă dacă nu vrem să uh, fie vorba doar de vorbe, atunci dumneavoastră va trebui să introduceți un spirit de schimb. Veți cere o schimbare a mandatului OMC pentru a include anumite norme sociale, uh, de mediu, sanitare. Veți merge în acest sens cu spiritul de reformă sau nu? Și în, aceeași, în același timp ați respins această idee a uh, taxei pe emisiile de dioxid de carbon la frontiere nu știu, unele state membre spun că este o idee bună, altele nu. Nu credeți că ar fi important să lansați un studiu pentru a vedea impactul unei asemenea măsuri și după aceea să uh, mai uh, luați în considerare această idee? Eu am spus că trebuie să vorbim despre această modificare a regulilor OMC odată ce va fi încheiată runda de la Doha. Nu putem face acest lucru acum, Trebuie să așteptăm terminarea negocierilor. Toate aceste chestiuni în ceea ce privește mediul, drepturile omului, problemele climatice, apar și în negocierile actuale, în ceea ce privește taxa pe emisii de dioxid de carbon. Mi se pare un lucru foarte dificil de făcut și dumneavoastră ați văzut acest lucru în statul dumneavoastră. A existat o taxă pe emisie de carbon care a fost anulată de Curtea Constituțională pentru că nu respecta principiul egalității. Acest lucru va reveni și în viitor. Nu știu dacă Eh, va exista o nouă versiune a legislației. Am încercat acest lucru și în statul nostru, însă nu este ușor să ajungem la o lege care să respecte principiul legalității. Însă, eh, dacă se va ajunge la, un, la o asemenea măsură, se va ajunge la un război comercial cu supralicitări. Însă, și nu mi se pare că sistemul nostru economic va beneficia. Noi trebuie să ne gândim în mod serios la acest eh, lucru cred că am lansat deja un studiu de impact, trebuie să examinez acest lucru cu serviciile mele, însă este vorba și de fezabilitatea unei asemenea idei. Um, întrebare suplimentară. Cred că trebuie să facem evaluări ale politicii Uniunii Europene în acest sens și de asemenea în sensul dezvoltării. Eu mă tem că rezultatul uh, politicii de dezvoltare și a politicii comerciale pentru statele în curs de dezvoltare nu este satisfăcătoare. Uh, deschidem piețe pentru tot felul de uh, produse, uh, însă ca și consecință cresc diferențele sociale, crește nivelul sărăciei. Eu cred că trebuie să ne punem din nou întrebarea mizelor politicii comerciale europene. Trebuie poate o reformă, o politică diferită pentru a servi mai mult dezvoltării. Un minut răspuns. V-am spus deja că v-am gândit și în uh, ultimele luni la ceea ce trebuie făcut pentru a da o șansă mai bună statelor în curs de dezvoltare. Însă nu putem să culpabilizăm OMC-ul sau runda de la Doha. Pentru că atunci când vorbim despre statele cel mai puțin dezvoltate, acestea nu își schimbă tarifele, nu vor să facă acest lucru în runda de la Doha. Și aceste state, în special pe piața europeană, au acces liber prin mecanismul totul în afară de arme. Și vrem ca acest lucru să se generalizeze la nivel mondial în runda de la Doha pentru că aceste state trebuie să-și dea seama că dezvoltarea este un subiect foarte complicat și îmi dau seama din ce în ce mai mult de acest lucru în ziua de astăzi. Now I'll give the floor to Mr. Fjellner from... Eu acum îi dau cuvântul domnului Fjellner din partea PP. Mulțumesc foarte mult. Stimate domnule comisar desemnat, mă bucur să aud că doriți să urmați și să reformați în același timp uh, instrumentele de comerț mondial. Însă, problema este că nu comerțul creează problemele de mediu. Comerțul este mai degrabă un instrument care poate să rezolve problemele de mediu dacă este folosit cum trebuie. Mă întrebam de aceea cum am putea să găsim metode care să combată problemele de mediu, dar în același timp să creeze mai mult comerț liber. După conferința de la Copenhaga, știm că există foarte multe limite aduse comerțului uh, și că aceste limite ar putea să, de exemplu, să ne afecteze lupta împotriva sărăciei. Știți cumva cum am putea să răspundem la provocările de mediu fără să reducem comerțul liber? Bun, de acum, spune președintele, voi fi mult mai strict în ceea ce privește timpul, pentru că avem o întârziere deja de 10 minute. Un minut pentru răspuns, domnule de Ucht. Mulțumesc. Una dintre abordările pe care am putea să o avem în acest subiect este să încercăm să ajungem la un acord cu privire la un comerț liber cu, cu adevărat pentru bunurile legate de mediu. Avem uh, o propunere deja în acest sens, în momentul de față însă ea nu poate să fie aplicată la nivelul OMC, dar vom încerca să găsim o coaliție pentru a impune această idee, o coaliție de țări nu numai dezvoltate, ci și în curs de dezvoltare, care ar putea să se alăture în această schemă. Însă avem în continuare dificultăți, de exemplu cu Brazilul, ca, Brazilie, care dorește ca bioetanolul să fie inclus pe această listă a produselor bio, însă trebuie discutat acest aspect, acest aspect pentru că există mai multe tipuri de bioetanol, unele sunt durabile, alte nu. Deci eu cred că o abolire a tarifelor, a taxelor vamale în ceea ce privește bunurile de mediu trebuie mai întâi să treacă printr-o definiție foarte clară a acestora este foarte important aici aspectul tehnic și trebuie întotdeauna să vedem care este corespondentul acestor uh, cerințe tehnice în produse. Vă rog, o întrebare suplimentară. Mulțumesc. Mă gândeam la oportunitatea pe care o avem de a avea un acord uh, ecologic și mă bucur să văd că și dumneavoastră aveți această intenție, dar mă interesa care ar fi posibilitatea unei legislații ecologice, pentru că aceasta ar putea duce la bariere non-tarifare. M-ar interesa care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește experiența pe care o aveți de luptă împotriva astfel de, bari- astfel de bariere. În Europa am reușit să rezolvăm Mm, înlăturarea barierelor mm, nedorite în calea comerțului. Poate că ați putea să vă gândiți la introducerea unei astfel de clauze în acordurile de liber schimb pe care le avem deja cu anumite state sau acordurile multilaterale pentru a ne asigura că mediul nu va pune obstacole în calea comerțului. Mulțumesc! Când doriți să creați o piață comună, atunci se abolesc în primul rând barierele tarifare. Așa am făcut și noi în Europa. Barierele non-tarifare sunt uh, însă din ce în ce mai complicate și mai sofisticate, ceea ce s-a întâmplat și în Europa. Am avut nevoie de 10 ani pentru a le înlătura și probabil vom mai avea nevoie de câțiva ani pentru a reuși să impunem același uh, standard la nivelul OMC. Dar trebuie să abordăm această problemă și aveți cu adevărat dreptate atunci când spuneți că odată ce o legislație a fost adoptată, ea nu poate numai să aibă efecte negative. Câteodată, legislația este creată pentru a avea anumite efecte secundare și nu m-ar surprinde să vedem legislație de mediu care, în final, este de fapt o legislație protecționistă. Dar aceasta se întâmplă cu orice fel de legislație și nu există niciun motiv pentru care legislația de mediu să fie exclusă din aceste probleme. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Lange din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule de Hocht, Cred că suntem de acord că politica comercială nu pune la îndoială achiul comunitar, modelul nostru social european sau gradul de libertate. De exemplu, la pachetul Telecom, acum câteva luni, am introdus o protecție pentru, pentru utilizatorii internetului pentru ca aceștia să nu fie afectați de restricții uh, a existat o dezbatere extrem de intensă pe această temă. Aud acum însă că în cadrul negocierilor ACTA cu Statele Unite, exact această parte a achiului comunitar este pusă din nou la îndoială. Întrebarea mea este, deci, dacă ne puteți garanta ca uh, negocierile ACTA să nu afecteze achiul comunitar în domeniul pachetului telecom și accesului la internet sau există, datorită tratatului de la Lisabona, mai multă transparență în aceste negocieri? Mulțumesc! În ceea ce privește transparența, cred că am răspuns deja în, la primele întrebări ce doresc să fac și la același lucru se va întâmpla și în ceea ce privește acta. Eu voi menține pachetul Telecom în acta. Deci acta n-ar trebui să fie reconcepută ca o cheie pentru a pune o barieră în, care, în calea internetului. Cred că nu acesta trebuie să fie abordarea. Ceea ce trebuie să conține ea este comerțul cu um, bunuri contrafăcute, de exemplu, dacă cineva vine cu un t-shirt contrafăcut, atunci se aplică acest acord. Dar, în principiu, uh, contrafacerea sau crima organizată sunt cele care sunt vizate de această legislație. Nu este vorba de limitarea libertății de exprimare pe calea internetului. O întrebare suplimentară? Mulțumesc foarte mult. Al doilea domeniu este, de fapt, uh, coeziunea socială. Dacă ne gândim la relațiile comerciale cu anumite state care au alte reguli în care există, de exemplu, dumpingul salarial sau unde sunt interzise grevele, cum ar fi, de exemplu, Corea de Sud, atunci există, bineînțeles, dezavantaje de concurență și presiunea pe sistemul nostru social, modelul nostru social este din ce în ce mai puternic, așa cum vedem și în cadrul industriei auto. Care sunt măsurile concrete pe care vreți să le luați pentru ca să se păstreze normele de lucru și modelul nostru social să fie păstrat și protejat? I'm really sorry that I... Îmi pare foarte rău că n-am decât un singur minut să răspund la această întrebare importantă. Eu cred că vom avea nevoie de mai mult comerț pentru a ne proteja sistemul social în Europa. Pentru asta este nevoie de creștere. Aceasta nu va veni automat. Avem nevoie, deci, de comerț și de aceea avem nevoie de acorduri comerciale. Ce trebuie să facem? Avem, în primul rând, mecanismele de apărare comercială pe care le vom folosi dacă sunt îndeplinite condițiile pe baza unor analize externe. Le vom folosi așadar fără nicio inhibiție. N-am nicio problemă să afirm acest lucru. În ceea ce privește acordul de liber schimb cu Corea, pe care l-ați menționat înainte, există clauze cu privire la drepturile muncii se fac referințe explicite la tratatele Organizației Internaționale a Muncii și noi vom uh, urmări îndeaproape dacă ele sunt respectate și dacă se fac progrese în acest domeniu, nu numai în ceea ce privește Corea, ci și în legătură cu China. Acordul pe care negociem în momentul de față cu China, care este un acord de cooperare, dar nu sunt eu cel care conduce acest dosar, în unul dintre dosare avem un acord important care se referă la drepturi economice și sociale și ne vom uita îndeaproape ca acesta să fie respectat. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum domnul Papa Stamcos din partea PP. Mulțumesc. Uniunea Europeană este una dintre cele mai deschise piețe. În ciuda acestui fapt, aceasta nu înseamnă că mm, se aplică aceleași standarde pentru partenerii noștri comerciali care au tarife foarte ridicate și bariere tarifare. În ceea ce privește importurile pe piața UE, adesea se aplică anumite practici de dumping economic, social și de mediu și de nerespectare a unor standarde de producție. Această problemă duce la dezavantajul de concurență față de Uniunea Europeană, a Uniunii, al Uniunii Europene și la riscuri pentru consumatorii europeni. Cum doriți să identificați parametrii sine qua non din partea Uniunii Europene care să combată aceste fenomene pentru a găsi un rezultat uh, echilibrat și amplu în negocierile acordurilor comerciale de acest gen? Aceasta este o întrebare foarte complexă, aș spune, zice domnul de Hucht. În ceea ce privește runda de la Doha, eu cred că ar trebui să ne gândim la originile acestei runde, care a fost de fapt una de dezvoltare. Ar trebui deci să ne asigurăm ca rezultatul ei să fie în folosul țărilor în curs de dezvoltare, să le permită acestor țări să devină o parte integrantă a economiei mondiale. Acesta este un obiectiv esențial și Uniunea Europeană se află în într-un rol decisiv uh, în negocierile în acest sens. Nu este vorba numai de o problemă nord-sud, ci și de o problemă sud-sud și de diferențele dintre diferitele categorii de țări în curs de dezvoltare. Nu suntem singurii care avem vină eventual în acest sens și, pe de altă parte, încercăm să fim de folos și vom fi în continuare într-un rol activ în acest sens. Ce aș dori să spun este că este nevoie întotdeauna de un echilibru între, pe de o parte, impunerea criteriilor țărilor în curs de dezvoltare care sunt, uh, au o relație normală cu Uniunea Europeană, dându-le o șansă, pe de altă parte, să devină active economică, economic. Aceasta este și abordarea pe care trebuie să o avem atunci când facem diferite categorii și normări despre care ați vorbit înainte. Trebuie găsit un acord uh, între aceste probleme un echilibru și trebuie să ne gândim că există diferite graduri de dezvoltare și între ele, precum și între ele și Uniunea Europeană. O întrebare suplimentară. Mulțumesc. Comisia care își termină mandatul acum a vorbit despre Europa globală și o strategie globală de acces la comerț. Planul dumneavoastră de acțiune de ameliorare a climatului pentru comerțul uh, liber, care este în acest sens? Vă rog să fiți foarte subcint. Permiteți-mi să vă spun ceva despre accesul la piață. Cred că acesta este o parte esențială a activității noastre. Este unul momentan în defensivă, dar trebuie să devină mai ofensiv. Este corect, cred, să spunem că am făcut progrese în ceea ce privește accesul la piață recent, de exemplu în legătură cu Egiptul și telefoanele mobile. Este o parte integrantă a strategiei noastre care este una combativă în cadrul juridic care ne stă la dispoziție. Trebuie însă să ne gândim la problemele pe care le avem cu, cu barierele non-tarifare dar cred că acesta este una din succes, unul din succesele Europei globale. Bun. Acum are cuvântul doamna de Kaiser din partea S și D. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Recidivați când e vorba de a vorbi pe șleau. La audierea precedentă m-am uh, făcut referire la faptul că sunteți întotdeauna foarte sinceri. Este legendar acest lucru. Uh, în Republica Democratică Congo a apărut un nou incident și acest lucru nu ne-a mirat, având în vedere că, în general, uh, încercăm să insistăm pe buna guvernanță, justiție socială și drepturile omului, știți că vă, susținem. Întrebarea pe care v-am pus-o este următoarea. Uh, e un lucru bun să lansăm o bombă, dar acesta trebuie să aibă efecte și să controlăm pagubele mai ales. Și dumneavoastră ați spus, mă voi asigura că voi controla pagubele. Avem impresia că aveți impresia că reușiți acest lucru și se va mai întâmpla și pe viitor? Face parte din strategia dumneavoastră acest lucru? Doamne Doamna de Kaiser, nu voi intra în considerente uh, strict uh, de discutat în Belgia. Doresc să spun că pe 16 decembrie, ceea ce am spus pe 16 decembrie a fost aplaudat în unanimitate și de grupul dumneavoastră politic. Eh, dar v-am făcut un compliment, spune doamna de Kaiser. Bine, atunci așa îl voi lua. Ca un compliment. Bine, atunci eh, vă voi spune că nu doresc să fiu recidivist, încerc să fiu doar coerent. Întrebare suplimentară. La coerent. Sigur, eh, tot pentru a fi coerentă, aș spune, v-am făcut un compliment de fapt, dar am spus atenție la efecte. În ceea ce privește coerența, ați explicat în mod clar uh, cum voți trata Columbia, dar eu aș spune că dacă există un loc unde trebuie să se aplice buna guvernanță și drepturile omului, aceasta este țara și dorim să fiți coerent și uh, să nu uitați uh, cum stau lucrurile. Nu este într-adevăr o întrebare ce, ce spuneți. Cred că mi-am explicat punctul de vedere în legătură cu această situație. Nu e vorba de o situație uh, strict legată de Columbia. Este una care se pune în multe acorduri care urmează să se fie negociate. De aceea coerența este importantă. Thank you. Now I'm pleased. Mulțumim. Acum dau cuvântul colegei mele din birou, vicepreședinte, doamna Muscardini de la PPE. Cristiana, îți dau cuvântul. Em... Mulțumesc. Sunteți uh, o persoană foarte bine pregătită, dar în răspunsul privind dumpingul dat uh, domnului Saifi, ați vorbit mult despre Doha, care știm că uh, Um, în care rundă știm că negocierile ar trebui să se termine și nu se întâmplă acest lucru. Ați vorbit despre OMC, dar ne-ați spus și ați scris de asemenea faptul că dumneavoastră credeți în raportul între comisar și Parlamentul European. În niciun răspuns scris nu ați spus în legătură cu OMC-ul, nu ați menționat în legătură cu OMC-ul propunerile votate de Parlament uh, la sesiunea trecută. În ceea ce privește um, mărcile de origine, ați spus că Consiliul nu este de acord, să spunem, de fapt e vorba de o parte din Consiliu care nu este de acord, dar nu ați spus ce veți face cu programul din octombrie al doamnei Ashton. I, I know that. Știu că Italia este una dintre țările în care se dezbate acest, această propunere, dar trebuie să înțelegeți că trebuie să se ajungă la un acord între Consiliu și Parlament, conform procedurii de codecizie. Cathy Ashton a făcut propuneri pentru a încerca să iasă din impas. Voi încerca să fac și eu propuneri. Voi face eforturi în acest sens, dar Consiliul nu este de acord uh, în sine, pentru că punctele de vedere sunt împărțite în Consiliu, e nevoie de majoritate și această majoritate nu există în acest moment. Sper că vom putea face progrese în acest sens Poate ar fi bine să puneți din nou această întrebare peste vreo două luni, când uh, voi ști mai bine ce este posibil și ce nu în legătură cu această temă. Obiectivamente, am notat uh, în mod pozitiv uh, buna dumneavoastră voință, dar uh, două luni e cam mult. Am dorit să ne dați un răspuns mai clar cât de repede pentru a ști ce putem face noi, Parlamentul, în relația cu Consiliu. Dacă nu, codecizia este doar o procedură prevăzută pe hârtie, dar, de fapt, în raportul efectiv între Parlament și Consiliu nu se uh, transformă în fapte. Am notat și deschiderea dumneavoastră față de această propunere de regulament, dar trebuie să se găsească un mod de armonizare a sistemelor vamale ale statelor europene, având în probleme, problemele legate cu contrafacerea și intrarea pe teritoriul al mărfurilor ilegale și tot felul de probleme pe care le-am observat. Cred că se poate face, se poate propune un program comun în acest sens și pentru a lupta împotriva comerțului ilegal și cu medicamentele, care este foarte periculos. Um, with respect to în ceea ce privește regulamentul 1383 din 2003 privind uh, codurile vamale, acest regulament uh, va fi rediscutat pentru că s-ar putea în cazurile în care a fost vorba despre medicamentele generice, acest regulament a fost aplicat într-un mod pe care l-aș uh, califica de nenatural. Deci poate acest regulament ar trebui puțin modificat pentru a ne asigura că medicamentele și medicamentele generice vor putea fi uh, exportate fără probleme. În ceea ce privește uh, regulamentul Made In, avem procedura de codecizie și nu este doar, nu e vorba doar de cuvinte pe hârtie, e vorba de o procedură care durează uh, Trebuie să fie respectate toate organismele care participă la aceasta, Consiliul și Parlamentul, Comisia de, uh, Comitetul de Conciliere și dacă nu se obțin rezultate la conciliere, eu voi încerca să facilitez aceste negocieri, uh, dar până la urmă Consiliul și Parlamentul trebuie să ajungă la un acord. Aceasta este procedura. Mulțumim. Acum dau cuvântul uh, doamnei Lucas din partea verzilor. Îmi cer scuze, pun întrebarea în numele colegului care nu a fost prezent. Revin la o întrebare anterioară în legătură cu acordul în legătură cu comerțul produselor contrafăcute, pentru că Parlamentul nu a participat până acum foarte mult la această discuție, nu am văzut proiectul și spuneți că participanții au căzut de acord asupra confidențialității, însă la cererea Statelor Unite, pentru că lucrează în regulile fast track prin care trebuie să iau o măsură rapidă. Noi avem uh, o procedură diferită, diferită în Uniunea Europeană și Parlamentul European trebuie să fie consultat. Ca și comisar, ce veți face pentru a informa Parlamentul în aceeași termen ca și Consiliul în legătură cu aceste negocieri pentru a ne putea exprima opiniile și pentru ca recomandările noastre să fie luate în considerare? Când uh, vreți să trimiteți acest proiect de acord Parlamentului și să consultați participanții în legătură cu aceste cerințe conform tratatului de la Lisabona. Dacă este vorba de un acord de confidențialitate între părțile participante, ă, acesta va fi respectat și sunt nevoit să respect. Asta nu înseamnă că nu putem avea o discuție în legătură cu liniile directoare pentru Uniunea Europeană și puteți porni de la presupunerea că voi ține cont de ce este în acest document. Însă dacă încep negocierile sub anumite condiții, nu pot schimba acest termeni în timpul negocierilor. Voi încerca să fac acest lucru și voi încerca să mă asigur că veți fi informați și că vă veți putea informa, exprima opiniile. Întrebare suplimentară? Tot ce aș spune este că mă întreb dacă ar, dacă a fost corect să fie acceptați acești, acești termeni de confidențialitate, dat fiind că în cadrul nostru legal este foarte clar că Parlamentul trebuie să aibă un rol în această discuție. Noi trebuie să avem acces la uh, aceste informații. Uh, mă întreb dacă ar fi trebuit să se uh, cadă de acord în legătură cu acest principiu al confidențialității și de asemenea, acordul de liber schimb cu Canada, care va urma uh, la negocieri și dacă cumva există o posibilitate de schimbare a lucrurilor în relația cu Canada. Probabil știți că competențele noi uh, ale Parlamentului în ceea ce privește comerțul sunt competențe noi. Apar doar în tratatul de la Lisabona. Parlamentul are um, dreptul de codecizie și de aviz conform dar uh, această clauză de confidențialitate a fost uh, uh, agreată în regimul anterior, când lucrurile erau diferite. Acum va trebui să ne adaptăm conform noului cadru legal. De asemenea, trebuie să vă dați seama că uneori negocierile sunt posibile doar dacă se respectă anumite acorduri de confidențialitate. Este vorba de un compromis pe care va trebui să-l facem împreună în legătură cu Canada. Suntem sub un nou regim acum și mă voi asigura că Parlamentul va fi implicat. Însă, este vorba în continuare de un acord bilateral care diferă de un acord multilateral. Are acum cuvântul domnul Zaradir în numele grupului conservatorilor și reformiștilor. Vă mulțumesc. De, cred că a treia oară va fi și ultima. Sunt sigur că presiunea pentru drepturile omului și uh, o guvernanță bună în, în statele în dezvoltare este un lucru bun, însă și exemplul invers este adevărat. În cazul Sri Lanka, Comisia a propus o înghețare a sistemului GSP+, cu toate că situația în ceea ce privește lupta împotriva terorismului uh, în Sri Lanka s-a îmbunătățit semnificativ. Eu aș dori să știu dacă luați în considerare o propunere de a anula această decizie de înghețare, ținând cont de schimbările pozitive care au avut loc în Sri Lanka care este situația actuală. Comisia a făcut o analiză formală și a ajuns la concluzia că trei tratate ale Organizației Internaționale a Muncii nu sunt respectate. Astfel a propus Consiliului să ia o măsură în legătură cu GSP Plus, care este la nivelul Consiliului acum, care are o perioadă de șase luni și în acest timp vom discuta în continuare cu Sri Lanka în legătură cu schimbările care trebuie să intervină în legătură cu aceste tratate care contravin principiilor Organizației Mondiale a Muncii. S-ar putea ca soluțiile să nu ducă la măsuri în legătură cu GSP+, însă în acest moment există măsuri, motive serioase pentru adoptarea acestor măsuri și depinde de Sri Lanka să uh, adopte măsuri pentru a îmbunătăți situația. Întrebare suplimentare. Vă mulțumesc. După cum am mai auzit, ați spus că este important să se respecte drepturile omului, că este important să existe o bună guvernanță. Un alt exemplu, Congo, o țară care a fost în război mult timp și există multe alte exemple. De exemplu, în Africa, Uniunea Europeană are relații comerciale cu aceste state. Credeți că există alte, există alte instrumente pe care le putem folosi pentru a ajuta aceste state să ajungă la un sistem de guvernanță funcțional. Există ceva de acest gen planificat? Noi negociem acum parteneriatele, acordurile de parteneriat economic și cred că acestea trebuie să fie axate pe dezvoltare. Însă, comerțul trebuie să joace un rol foarte important. Avem foarte mult de făcut în ceea ce privește Aid for Trade, care ține de problem, comerțul între Africa și Uniunea Europeană nu ține în, special de tarife, ține mai ales de oportunitățile fizice de export, de logistică, de cadrul juridic și de aceea am pus accentul și în OMC pe facilitarea comerțului și pentru, pe Aid for Trade. Și acest, aceste instrumente ar trebui folosite și mai mult în viitor. Vă mulțumesc. Urmează domnul Ramsdorf din, partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dumneavoastră și colegii dumneavoastră, sunteți ca și un capitan pe vreme de furtună. Trecem printr-o perioadă furtunoasă de criză economică și uh, șomajul va afecta mai mult de 57 milioane de persoane. Este o problemă foarte serioasă și cea mai bună formă de luptă împotriva șomajului este introducerea inovațiilor, pentru că în jur de 75% din creșterea PIB-ului în statele în dezvoltare are legătură cu știința, cercetarea și inovarea. Întrebarea mea este ce puteți face dumneavoastră ca și comisar pentru a implementa mai bine aceste inovații în practică, pentru a le pune în practică. Cred că Comisia poate să facă ceva în acest sens, pentru că mi se pare că aceasta este una dintre deficiențele principale ale Europei. Dacă privim revoluția microelectronicii, invențiile importante sunt europene, însă producția industrială este în special în afara Europei și trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va întâmpla și în economia ecologică. Avem uh, produse și cercetare, însă trebuie să le și punem în practică. Acest, uh, această întrebare însă cred că ar fi mai bine să o puneți celorlalți colegi ai mei. Întrebare suplimentară? Nu este vorba, nu, nu este 100% adevărat, pentru că aceste produse sunt puse pe piață și piața internațională este domeniul dumneavoastră ca și comisar. Și sper că vom că putem spera în noi forme de producție. Și există anumite domenii în care suntem lideri, nanotehnologii, nanoștiințe. Aceste produse pot fi puse pe piață și cu ajutorul Comisiei. Atunci vă referiți la cadrul general al comerțului. Bineînțeles că noi acordăm foarte multă importanță în negocierile noastre acestor produse și serviciilor. Am încercat să ajungem la un acord ambițios și în legătură cu abolirea tarifelor. Însă, dumneavoastră vorbiți despre comercializarea acestor produse, însă, în primul rând, cred că trebuie să remediem deficiențele din transpunerea inovațiilor în produse reale. Este o discuție foarte interesantă, însă nu cred că trebuie să abordăm acum uh, ceea ce trebuie făcut în acest sens. Mulțumesc. Iar acum, din nou, din partea EFD, domnul Dartmouth. Da, mulțumesc. Vorbesc a doua oară pentru că colegul meu nu a putut fi prezent. Estimate domnule de Hocht, dacă îmi permiteți, sunteți impresionant și ați uh, făcut o prezentare impresionantă. Fiind dat că aceasta este cea de-a 37-a întrebare, nu mai este mult de spus, dar vreau să vă întreb, pentru că la 4-3 a spus că comerțul trebuie să fie în serviciul unor politici mai largi, mai ample. Așa cum a spus și colegul meu David Martin dinainte, că acesta este momentul în care trebuie să ne vorbiți în nume personal. Aș vrea să vă întreb ce credeți personal despre valorile europene la care vă referiți în paragraful acesta. Ce vreți să spuneți în mod personal prin drepturile omului? Ce am înțeles eu este, în orice caz de când sunt aici, este că drepturile omului au o diferită definiție pentru diferiți oameni. Părerea mea personală este că modelul de societate pe care îl avem în Europa trebuie să fie păstrat și protejat. Și cred că este o combinație valoroasă între o economie liberă, cu o protecție socială amplă, cu un respect, o respectare a drepturilor omului la un nivel foarte înalt în întreaga Europa, combinat cu conștiința necesității de a face ceva împotriva schimbărilor climatice, de a avea un rol important în acest domeniu. Din păcate însă acest rol nu a putut fi urmat de către ceilalți în la summitul de la Copenhaga, dar cred că noi avem o misiune în ceea ce privește și dezvoltarea și suntem lideri în dezvoltare din, de, din, în lume, de departe. Uh, acest lucru înseamnă o abordare orizontală în toate politicile pe care le aplicăm. Cred, da, că societatea noastră este o societate bazată pe valori și sunt mândru să fiu parte din această societate. Da, numai că din nota dumneavoastră păreți să implicați uh, faptul că politica de comerț trebuie să fie folosită ca un instrument pentru a exporta valori europene către alte societăți. Aceasta este ce citesc eu din documentul acesta. Poate ați putea să clarificați această specificare, această afirmație și de asemenea vreau să specific că o politizare a politicii comerciale a fost de fapt caracteristica acțiunii predecesorului dumneavoastră, doamne Ashton. Aș vrea să-mi exprim de aceea dorința în numele Marii Britanii, fiind dat că noi suntem uh, reprezentați, noi am fost reprezentați de Comisarul pentru Comerț, vreau să vă întreb, deci, dacă această politizare continuă și acum, dacă veți uh, folosi, de exemplu, acordurile comerciale pentru a vă exporta definiția dumneavoastră a valorilor europene. Uh, către alte țări. Puteți să clarificați, vă rog, această formulare? Domnul de Hocht. Nu văd de ce să nu fiu convins de valori care sunt valorile societății europene inspirate de valori generale care ne conduc și atunci când avem de purtat negocieri comerciale. Pentru că nu este vorba de valori bazate pe necesitate, este vorba de uh, comerțul ca necesitate, dar comerțul ca necesitate în cazul în care există condiții favorabile pentru parteneri. Nu văd nicio contradicție între aceste două aspecte și nu vreau să fac niciun comentariu cu privire la activitatea predecesoarei mele, în afară de faptul că consider că și-a făcut, uh, a depus activitatea foarte bine. Vorbeam despre domnul Mendelssohn, bănuiesc, despre predecesorul meu, așadar. Uh, Bun, am ajuns acum la sfârșitul uh, rundei noastre de întrebări. Îi dau cuvântul domnului Toerer din partea grupului ALDE, ca ultim vorbitor. Aș vrea, de asemenea, însă, să facem o mică pauză pentru a îi ura la mulți ani lui Michael Toerer, pentru că este ziua lui astăzi și cred că o să-și amintească de ziua lui ca ziua în care a participat la această audiere. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru urările de la mulți ani, stimate domnule comisar desemnat. În contextul noi zone de liber schimb ASEAN și China, zonă nouă deschisă acum. Vă întreb dacă n-ar trebui să avem altă abordare față de Singapore, de exemplu, o negociere cu ASEAN 6. Aceasta este prima mea întrebare. A doua întrebare se referă la siguranța materiilor prime. Ați vorbit despre materiile prime spunând că acestea sunt pentru industria europeană un punct foarte important pentru concurență, pentru inovare, pentru tehnologie în general. Ne gândim întotdeauna la materii prime, în primul rând la petrol sau la gaz, dar există și alte materii prime, de exemplu minereuri foarte importante, litium, care este important în industria electromagnetică, sau alte substanțe care se referă de asemenea la politica comercială. Iată deci întrebarea mea, care este importanța unei asigurări uh, a materiilor prime care este importanța pentru dumneavoastră în calitate de comisar pentru comerț. Considerați că aici este un domeniu de acțiune pentru dumneavoastră, bineînțeles în concertare cu alți comisari, mai ales pentru asigurarea acestei, acestui domeniu important care este industria în Europa. Mulțumesc în primul rând la mulți ani. Singaporul, da am ajuns la concluzia că în momentul de față nu se poate obține un acord de liber schimb cu ASEANul în totalitatea sa. Aceasta este abordarea noastră. Momentan avem acorduri bilaterale. Dar în ceea ce privește cadrul politic, aici avem o abordare pe regiuni. Situația diferă de la o țară la alta. În ceea ce privește materiile prime, într-adevăr, este una extrem de importantă, pentru că vorbim de 4,5 miliarde pe an există cote de export, există taxe de export, drepturi de vamale și prețuri minime de export și din punct de vedere procedural se folosește la maxim creativitatea în acest domeniu. Avem așadar o problemă în abordarea acestui domeniu complex și cred că el ar trebui să fie abordat și în dialogurile la înalt nivel economic cu China, pentru că este într-adevăr un subiect esențial pentru industria europeană și pentru, cum să spun, securitatea de a obține materii prime la prețul corect, fără ca să se practice o distorsiune a concurenței. O întrebare suplimentară, domnul Toarer? Da, mulțumesc. Deduc din răspunsul dumneavoastră că considerați că această temă este importantă. Puteți să ne spuneți care este, de fapt, uh, răspunderea principală, care este direcția competentă de fond pentru acest subiect și cum doriți să creați un parteneriat cu noi în Comisia INTA pe această temă. Vreau să vă spun de asemenea că sunt foarte impresionat de răspunsurile noastre competente de până acum. Nu cred că acestea sunt subiecte care trebuie împărțite în cadrul Comisiei. Cred că sunt subiecte de comerț care pot fi tratate în cadrul politicii comerciale. Atunci când e vorba de summitul UE-China, care va fi un subiect important în Comisie, este dificil să nu justifici din partea, din perspectiva politicii europene că aceasta este o politică într-adevăr uh, justificat, o politică bună. Când e vorba de obiectivele politice, trebuie spus că este vorba de politică cu obiective economice în ceea ce privește China. De exemplu, dacă trebuie plătit un preț mai mare pentru materii prime decât prețul de pe piață în țara de origine, aceasta este o distorsiune comercială. Deci atunci când e vorba de distorsiuni comerciale, nu cred că este vorba de o strategie politică. Mulțumesc, spune președintele, și am ajuns la sfârșitul rundei de întrebări. Într-adevăr, un exercițiu foarte obositor pentru domnul comisar desemnat. Cu toate acestea, este acum dreptul dumnealui să facă o declarație finală în fața Comisiei și a uh, Comisiei INTA și a Parlamentului. În calitate de președinte al Comisiei nu am dreptul la întrebări, dar aș vrea să vă rog să vorbiți despre un subiect care cred că ar fi menționat în această audiere și anume în ce măsură și în ce fel considerați că această comisie și Parlamentul European ar putea fi asociat în mandatul de negociere al Comisarului pentru Comerț în negocierile comerciale pe viitor. Dar bineînțeles că aveți dreptul să vă faceți declarația finală așa cum prevăzuseți. Vă rog. Thank you, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc dumneavoastră și tuturor colegilor dumneavoastră pentru această audiere, pentru discuția deschisă pe care am avut-o și pentru atitudinea de deschidere de ambele părți. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, uh, Mandatul uh, este dat de Consiliu, conform tratatului de la Lisabona. Așa spune tratatul, uh, nu pot să schimb acest lucru. Dar îmi dau seama că Parlamentul are un rol major de jucat în definirea acestui mandat și mă, voi asigura că Parlamentul va fi consultat, așa cum se cuvine. Voi spune clar Comisiei dumneavoastră care trebuie să fie, după părerea mea, obiectivele mandatului și um, situația economică și politică în care se înscrie, care vor fi studiile de impact pe care le vom face. Mă voi asigura că veți beneficia timp, de timp pentru a vota o rezoluție în legătură cu aceste mandate și voi ține cont de aceasta în negocierile mele cu Consiliul. Deci eu voi fi tot ce îmi va sta în putere pentru ca Parlamentul să aibă un rol de partener egal în definirea mandatului, nu doar în definirea sa, ci și în urmărirea negocierilor, dar trebuie să respectăm tratatul de la Lisabona și prevederile acestuia. Observații um, în încheiere, nu prea am multe. Trebuie să spun că în ultimele săptămâni am abordat uh, subiecte dificile. A trebuit uh, să mă pun pe treabă, să învăț. Nu e greu, nu e ușor la vârsta mea acest lucru. Și am nevoie de timp pentru a înțelege care sunt problemele, care este poziția noastră și cum ne putem asigura că vom putea obține cele mai bune rezultate. Voi încerca să fac acest lucru în anii următori dacă voi fi confirmat în funcție, să mă asigur că vom avea rezultate respectând nu doar uh, obiectivele de ordin comercial, ci și celelalte obiective cheie pentru societatea europeană, respectarea drepturilor omului, protecția mediului, lupta împotriva schimbărilor climatice, drepturile sociale și creșterea economică. Cred că este foarte important pentru restul lumii să avem un uh, model de dezvoltare durabilă în țările în curs de dezvoltare, dar este important să avem uh, același lucru și aici în Uniunea Europeană. Dacă dorim ca sistemul nostru social să fie sustenabil, avem nevoie de creștere. Și e, aici nu e vorba doar de creștere, ci de modul în care aceasta poate deveni durabilă. Vă mulțumesc!